Ja, meine Kolleginnen und Kollegen, wir können beginnen, wenn Sie einverstanden sind. Dragi colegi, dacă sunteți de acord, haideți să, să începem, pentru că deja au venit mulți colegi și oaspeții noștri, în primul rând. Vreau să vă salut astăzi la reuniunea noastră. Ați primit ordinea de zi. Nu am primit niciun fel de dorințe de modificare. Nu am comunicări avem suficient timp, deci putem să discutăm uh, uh, putem să discutăm uh, destul de mult. Nici în ceea ce privește procesele verbale nu am primit vreo uh, observație, așadar putem să trecem la punctul 4, eficiența energetică, abrogarea directivelor 2004-8CE și 2006-32CE. Avem la acest punct de pe urmă de zi două părți. În primul rând, Discutăm despre uh, evaluarea de impact și despre întrebările pe care le-am adresat Comisiei și aici vreau să salut pe uh, șeful de unitate aici, care a venit pentru a, ne, a discuta cu noi uh, întrebările și răspunsurile, să ne explice mai bine cu toate detaliile răspunsurile și în cea de-a doua parte vom discuta cu experții pe care i-am invitat. Și vom discuta o chestiune vom discuta uh, specificitățile tehnice ale problemei. Așadar, dacă aș putea să îi dau cuvântul domnului uh, uh, reprezentant al Comisiei pentru a face o introducere. Nu trebuie să intre în toate detaliile acum, dar să fac o introducere și apoi am să dau colegilor posibilitatea de a interveni. Dacă nu, mai sunt, nu sunt alte obiecții, atunci haideți să procedăm așa. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, nu cred că trebuie să analizăm din nou tot contextul. Dacă discutăm despre evaluarea de impact, cred că poate e suficient să facem un rezumat al rezultatelor acestei evaluări de impact. Am examinat în această evaluare o serie de măsuri potențiale care să acopere uh, distanța între momentul în care ne aflăm acum și obiectivul pe care ni-l dorim de reducere cu 20, de creștere cu 20% a eficienței energetice. Și pe baza unor criterii am identificat un pachet de măsuri care sunt incluse în directiva, în propunerea de directivă privind eficiența energetică. În primul rând, aceste măsuri trebuie să ne ajute să atingem obiectivul de 20% eficiență energetică. În al doilea rând, acestea vor fi pozitive și anume, asta înseamnă că vor duce la o creștere netă a ocurilor de locupare, avem estimări de 400.000 de locuri de muncă, și, de asemenea, o creștere a PIB-ului de 34 de milioane de euro în 2020. O mare parte din bani, sigur, vor veni din înlocuirea energiei importate cu cea care este produsă pe teritoriul Uniunii Europene. Și propunerea în uh, combinație cu celelalte măsuri existente va crește numărul de, va crește uh, volumul de uh, economii de gaze cu efect de seră. Deci va, se vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Însă, nu am reușit să ajungem la o concluzie clară cu privire la impactul asupra prețului carbonului și uh, directiva spune că vom monitoriza acest aspect uh, pe parcurs. M-am să mă opresc aici și uh, cu mare plăcere răspund la întrebările pe care le-ar putea avea stimații eurodeputați. Președintele, mulțumesc! Așadar, putem să ne lansăm în această dezbatere și vă dau cuvântul dacă doriți să adresați întrebări. Domnul Piper. Voi avea posibilitatea să revin la această chestiune? Uh, președintele, mai bine să puneți mai puține întrebări acum ca să sunteți sigur că vi se va răspunde și dacă mai avem timp veți răspunde. Mulțumesc, domnule președinte. Vă întreb acest lucru pentru că ne a fost uh, prezentat deja destul de multe lucruri. În primul rând vreau să vă mulțumesc, domnule Johnson, că ați reacționat atât de rapid și ne-ați răspuns la întrebări. Au mai, uh, mai sunt necesare încă câteva suple, uh, întrebări suplimentare. În primul rând, întrebarea centrală. Am să încep cu aceasta. Știm că Consiliul refuză introducerea unui obiectiv de economisire obligatoriu și de aceea v-am întrebat dacă nu ar fi mai bine ca dumneavoastră, Comisia Europeană, să faceți o definiție a eficienței energetice. Și am încercat să aducem și noi o contribuție la o astfel de definiție. Și anume, nu ne referim la, doar la economisirea de uh, pe care o cunoaștem de 368 de milioane de tone de echivalente țiței, ci, de asemenea, am încercat să propunem să vedem cum reușim să ajungem la 104 de tone pe milioane, milioane de PIB, de, de euro, deci, ca obiectiv uh, concret de economisire pe, pe viitor, pe termen lung. Și foarte multă lume din mai multe părți ne-a făcut reproșuri. Uh, dar n-am primit niciun răspuns concret. De aceea am formulat ca o întrebare această chestiune și uh, această, acest obiectiv relativ ni se pare uh, bun din punctul de vedere al industriei. Pentru că există branșe care au nevoie de aprovizionare cu energie și există branșe care aprovizionează cu energie, care își care au spus că își doresc și un obiectiv relativ de eficiență energetică, pe lângă cel obligatoriu. Însă nu am reușit să uh, avem o, exprim- o explicație clară. Comisia nu a explicat până acum de ce un astfel de obiectiv uh, relativ de ce e nevoie, de ce acest obiectiv relativ este o deviere de la obiectivul de 368 pe care îl știm cu toții. Mai sunt și alte întrebări sau să las în primul rând pe reprezentantul comisiei să răspundă? Deci aveți acum ocazia să răspundeți, dacă, dacă doriți. Thank you, uh, Mr. Pieper. Vă mulțumesc, domnule Piper. În evaluarea de impact am evaluat modalități de a atinge această țintă de 20%, așa cum o înțelegem noi, așa cum a fost definită de către Consiliul în 2007. Respectiv, a economii 20% din consumul de energie al UE în comparație cu anumite estimări pentru viitor. Deci, în evaluarea de impact, noi nu am uh, analizat încotro ne îndreptam, pentru că știam care era obiectivul nostru, calea de urmat. Nu știu dacă această țintă ar trebui să fie reinterpretată. Va ține până la urmă de direcția pe care o va lua dezbaterea politică dacă trebuie să ne gândim la mai mult uh, uh, la o interpretare în sensul intensității consumului de energie sau nu. Dar noi nu am luat încă o hotărâre oficială definitivă, pentru că vor exista evoluții în cadrul discuțiilor politice și apoi vom încerca, în funcție de acestea, să ajungem la o atitudine constructivă, să ținem cont de toate ideile Uh, valabile exprimate, dar deocamdată nu ne modificăm poziția. Uite, Marcus Piper. Vă rog, Marcus Piper, din nou. Da, dar acum dumneavoastră, de fapt, de fapt ați cam eluat, eludat întrebarea mea. Întrebarea mea era, de ce acest uh, obiectiv relativ nu ne duce la rezultatul de 368 de milioane de tone, uh, pentru că foarte mulți ne-au reproșat acest uh, lucru. Aveți niște date din care să rezulte că dacă uh, ne propunem un obiectiv relativ, nu vom reuși să mergem în direcția cea bună? Where you end up with. Acolo unde ajungem cu un obiectiv relativ depinde de două condiții. În primul rând, la ce nivel stabilește acest obiectiv țintă și, în al doilea rând, la ce nivel ajunge PIB-ul și ajung PIB-ul și consumul de energie. Deci nu poți să spui din start care va fi nivelul de consum de energie uh, influențat de o anumită țintă pe care noi o fixăm, pentru că nici nivelul PIB-ului nu-l cunoaștem, deci nu vă pot da un răspuns simplu și clar la întrebarea dumneavoastră. Would it be correct to say that in other words... Doamna Hall, așadar, cu alte cuvinte, propunerea Comisiei este așa cum este, pentru că ea vrea să ajungă să asigure îndeplinirea obiectivului energetic și un obiectiv de intensitate energetică nu va, ne va duce la această reducere și de aceea nu avem un obiectiv de intensitate energetică în propunerea Comisiei? I'm not experiencing this debate and... Această dezbatere văd că nu se concentrează doar pe evaluarea de impact. Scopul propunerii comisiei, pe baza unei analize uh, este acela de a remedia situația, și anume situația actuală este că nu vom îndeplini obiectivul de 20% până în 2020. Așadar, noi uh, ne referim la economisire de energie față de uh, o estimare și de aceea propunerea noastră vrea să ne aducă pe această cale pentru a obține uh, obiectivul propus. Gibt es weitere? Also, Entschuldigung. Claude Thomas. Claude Thomas. Of course, I could add uh, some questions to the impact assessment. Aș putea să pun câteva întrebări pe marginea acestei, acestei valori de impact. Dar aș dori să adresez o întrebare și domnului Piper. De asemenea, dacă nu se pun noi întrebări pe marginea răspunsurilor primite de la comisie, atunci putem pleca de la ideea că evaluarea de impact și uh, această sesiune de uh, întrebări și răspunsuri uh, ca o urmare a acestei evaluări poate fi considerată drept baza de la care se pleacă pentru a face directiva. Deci nu mai există o interacțiune suplimentară față de propunere. Există o propunere, uh, mare parte din aceste propuneri duc la o nouă dezvoltare uh, în Europa, creștere economică, creare de locuri de muncă și deci aici există un consens pe această temă în cadrul comisiei noastre și deci putem accepta acest lucru ca fiind o bază largă pentru discuții. Gut, die Frage kann ja schlecht von hier vorne beantwortet werden. Da, cred că nu comisia este cea care poate să răspundă la această <laughs> întrebare. Să vedem cine ar putea să răspundă. Și eu uh, uh, am uh, un lucru de spus și anume, pentru mine personal, uh, întrebările nu au fost abordate în mod mulțumitor. Deci am senzația că nu s-au dat răspunsuri uh, cum trebuie la, răspunsuri, la întrebările noastre. Uh, doamna Ford. Thank you. Just on... Vă mulțumesc. La obiect. Și am cifrele în față. Comisia ne-a trimis niște cifre și eu le-am inclus în considerente. Dacă vă uitați la intensitatea consumului de energie uh, de către firme față de economiile de, la consumul de energie care trebuie făcute de alte sectoare, vă veți uh, da seama de anumite lucruri. Inițial s-a vorbit de 269 și acum se vorbește despre 368. Deci e vorba de o diferență de 3 sferturi. Deci, practic, trei sferturi din energia consumată uh, este uh, consumată de către consumatorii privați și nu de către industrie. Deci ar trebui să ne gândim foarte bine despre ce sector este vorba atunci când vorbim despre măsurile pe care dorim să le luăm pentru a reduce consumul de energie. Deci nu putem să avem o soluție universală, ci mai multe măsuri pentru a atinge acest obiectiv. Și în plus trebuie să ne asigurăm că industria poate să continue să se dezvolte într-un ritm mulțumitor. Deci mi-aș dori să primesc o confirmare din partea comisiei, să știu dacă cifrele pe care le-am citat eu în considerente sunt corecte și dacă știți până la urmă de unde provin aceste cifre. I have to apologize that I haven't... Da, mulțumesc. Îmi pare rău, uh, trebuie să-mi cer scuze, încă nu am citit considerentele dumneavoastră. Dar cifrele acestea care au fost citate sunt cifrele pe care noi le avem. Și Uh, cred că am ajuns la o cifră de 73% în loc de 75% în ceea ce privește consumul de energie în sectorul industrial. Domnul Ena, mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare, o întrebare destul de pregnantă. Cum să ne fixăm noi obiective de economisire a energiei dacă nu putem să fim în acord uh, cu nevoile noastre. Uh, și nu au existat diferite scenarii care să fie uh, luate în considerare. Hai să ne, haide să ne imaginăm, că avem întotdeauna dreptul să facem presupuneri, să ne imaginăm că în înțelepciunea sa măreanță, Uniunea Europeană decide să pună accentul pe industrie și uh, să aibă producția cât mai aproape de consumator pentru a evita transportul. Și haide să ne imaginăm că în înțelepciunea sa, Europa, pentru a economisi emisiile de CO2, lansează o politică puternică pentru uh, transportul pe cale ferată, în așa fel încât marfa să fie transportată transportată pe cale ferată, pasagerii să fie transportați pe cale ferată și asta peste tot, în toate cele patru colțuri ale Europei. Haideți să ne imaginăm că populația europeană evoluează așa cum evoluează în momentul de față și va consuma pe viitor ca și în prezent. Și atunci, cu economiile pe care ni le dorim, Europa va fi capabilă să, propun, să producă energia de care are nevoie pentru toate aceste obiective? If you want. I'm not sure that that is a question to the nu știu dacă aceasta este o întrebare strict legată de evaluarea de impact. Ja, Claude Thomas hatte mich auch direkt angesprochen. Da, și Claude Turmes uh, mi s-a adresat uh, direct. Uh, îmi cer scuze, eu rămăsesem la prima întrebare. Eu anunțasem deja că voi avea mai multe întrebări. Așadar, nu am încheiat ceea ce aveam de spus. Îmi pare rău, dar am mai multe întrebări. Domnule Hudson, vreau să trecem acum la întrebarea 4, și anume metoda comună de măsurare. Scrieți dumneavoastră aici că propunerea nu impune o metodă uniformă uh, pentru măsurarea uh, măsurilor de economisire a energiei. Și vreau să menționez aici un studiu al Institutului Fraunhofer uh, Eh, și mă refer la articolul 6 din propunerea de directivă, și anume, dacă avem Danemarca, Italia, Belgia și Franța, luăm aceste țări și schimbăm frigiderele, avem în cele patru țări rezultate privind economisirea de energie complet diferite. Oare Comisia pornește de la premisa că în fiecare țară se, măsurătorile se fac altfel? Thank you, Chair. Thank you, Mr. Pieper. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Pieper. În răspunsul nostru la întrebarea 4, am spus că noi nu propunem să se, utilizeze, să se utilizeze uh, metoda foarte complexă de măsurare pe care am încercat să o dezvoltăm în directiva privind serviciile energetice. Noi nu vrem să ne mișcăm către un sistem în care să nu existe nicio metodă de măsurare, ci către un sistem mai simplu, pentru că problema cu metoda uh, veche era că nu am reușit să obținem consens în statele membre cu privire la aplicarea acestei metode. În ceea ce privește studiul Institutului Fraunhofer la care v-ați referit, am văzut rezumatul acestui studiu, nu am citit studiul în sine, sine, însă concluzia pe care o menționați este absolut corectă. Dacă ne uităm la obligațiile de, um, la sistemele de obligații din întreaga comunitate cu privire la eficiența energetică, e bine, aceeași măsură dă rezultate foarte diferite uh, conform sistemelor diferite de obligații. Noi nu dorim o metodă europeană armonizată unică de măsurare, dar la anexa 5 menționăm niște criterii uh, comune de bază pentru măsurare și spunem că dacă statele membre utilizează o metodă diferită, va trebui să notifice Comisiei această metodă, iar Comisia va putea verifica dacă uh, ceea ce folosește statul membru nu cumva este mai, uh, o metodă mai puțin ambițioasă, ambițioasă decât cea din directivă. Microfonul domnului președinte nu funcționează. Klappt's jetzt? Ja? Oh. Ich versuch's nochmal. Președintele, acum, acum cred că e mai bine. Bun, așadar. Probabil că apăs prea, de prea multe ori. La potențialul de economisire în general. Se vorbește despre o, uh, acest, acest obiectiv de economisire de 386 uh, de tone. Se spune aici că cele 11 măsuri de uh, ecodesign vor duce la o reducere de 83 de milioane de uh, emisii pe an. Și există și alte măsuri în directiva privind uh, eco, proiectarea ecologică, așadar cred că uh, economiile vor fi și mai mari. Și când se vorbește despre eficiența energetică a clădirilor în această uh, evaluare de impact, Comisia a văzut că prin măsurile de acolo se vor face economii de 96 de milioane de tone, deci ca potențial de economisire. Ceea ce înseamnă că cele două împreună vor ajunge la 176 de milioane de tone. Și dumneavoastră spuneți că ne așteptăm de asemenea la încă o, uh, încă o, un potențial de economisire de aproape 200 de milioane de tone printr-o altă directivă. Așadar, nu cumva oare suntem în pericol de a economisi mai mult decât ne doream să economisim? Pentru că nu reușesc să înțeleg uh, matematica. Deci există în directive diferite uh, sume, cifre diferite și nu știu, astea se adună toate împreună și asta e economisirea totală? Uh, pentru că la întrebarea 36, unde se întreabă uh, ce potențial de economisire are această directivă um, și ce, care e legătura cu cotele din, uh, uh, din uh, sistemul de comercializare a emisiilor, uh, trebuie să înțelegem care sunt legăturile și care sunt obstacolele și care sunt efectele negative. Poate că ați putea să încercați să răspundeți la această întrebare. Thank you. The benefits from our Avantajele pe care le putem obține datorită programului Ecodesign, inclusiv extinderea domeniului de acoperire a directivei și la uh, produsele uh, care țin de ecodesign, au fost luate în considerare uh, ca punct de plecare al actualei directive. Și noi am considerat că datorită acestor măsuri, deci cele rezultate în urma directivei ecodesign, am fi putut deja să ajungem la o reducere cu 10%. Așa am estimat noi, în evaluarea de impact. Și apoi ne-am gândit și la alte măsuri deja existente sau altele care ar trebui create, chiar dacă ele se suprapuneau, pentru că astfel am putea să întărim rezultatul final. Dacă ne gândim, ca să iau un exemplu, la uh, um, um clădiri care să fie eficiente din punctul de vedere al consumului de energie, evident că dacă se fac uh, eforturi pentru sistemul de aer condiționat, pentru iluminarea clădirilor, pentru izolarea acestora, uh, se consumă mai puțină energie, deci împușcăm doi iepuri dintr-o dată, atât în ce privește durabilitatea acestor clădiri și designul lor mai prietenos față de mediu, dar și reducerea consumului de energie. Pe de altă parte, nu trebuie nici să exagerăm impactul pozitiv pe care l-ar avea aceste Uh, măsuri. Deci am încercat să ne abținem și de la această exagerare în evaluarea noastră de impact. Prin această directivă se dorește o intensificare a măsurilor deja existente și prevăzute de alte directive, precum cea pe care v-am dat-o în exemplu și care privea uh, clădirile. Apoi am ținut cont și de uh, termocentrale și în general de centralele electrice care uh, generează și o producție de căldură. Noi am considerat că ar fi bine ca aceste uh, um, centrale să fie mai bine luate în considerare pentru că la, în acest sector nu uh, a funcționat foarte bine uh, sistemul de uh, schimburi cu permise de poluare. Din nou, domnul Piper. Vreau să vă mai întreb ceva referitor la finanțarea din fondurile structurale. Se spune aici că multe din măsurile de eficiență energetică, mai ales cele pentru sectorul public, vor putea fi uh, finanțate după 2012 din viitoarele fonduri structurale. Și cred că aici trebuie să nu uităm faptul că mai ales în regiunile relativ bogate, uh, există obiectivul de 50% minimum cofinanțare și că aceste fonduri structurale prețioase uh, rivalizează cu alte nevoi de investiție, cum ar fi metode de producție uh, inovatoare sau aprovizionarea populației cu uh, internet în bandă largă. Deci toate aceste chestiuni care sunt necesare într-o regiune pentru a face această regiune să prospere. Și vreau să vă întreb uh, care este siguranța, adică în ce măsură putem să contăm într-adevăr pe acești bani? Cum puteți să vă asigurați că regiunile vor utiliza bani pentru eficiență energetică? Sau va exista o obligativitate prin lege pentru a utiliza o parte din bani și nu restricționați prin asta marja de manevră a regiunile care utilizează uh, fondurile structurale. Dacă, de exemplu, faceți o propunere de 20% din fonduri structurale pentru eficiență energetică. Și o altă întrebare. M-am referit uh, mai înainte la răspunsul dumneavoastră la întrebarea numărul 7. Și acum vreau să vă întreb uh, ceva referitor la întrebarea 12, și anume. Întrebarea aici era de ce cota de 1,5% de economie este aceeași pentru toate statele membre pentru a atinge obiectivul de 20%. Există o justificare bazată pe niște date, pentru că uh, condițiile de plecare sunt foarte diferite în statele membre, deci condițiile actuale sunt foarte diferite. Așadar, uh, care este justificarea pentru acest, uh, această cifră comună pentru toate statele membre? Mulțumesc, domnul Hudson. On the question on the structural fund. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, fondurile structurale sunt o poveste diferită. Dar răspunsul la întrebare este propunerea comisiei va să spună că aproximativ 17 miliarde de euro din fondurile structurale și de coeziune din cadrul financiar multianual 2014-2020 ar trebui să fie alocate pentru eficiența energetică și pentru energiile regenerabile. Asta e propunerea noastră, care va fi rezultatul final, sigur că va depinde de decizia colegiuitorilor. Și în ceea ce privește această cifră de 1,5%, ar trebui să fie clar că propunerea Comisiei este ca statele membre, în mod voluntar, să își fixeze uh, obiectivele indicative naționale pentru eficiența energetică. Statele membre, suntem siguri, vor lua în considerare care este potențialul pe care îl au încă neexploatat și care este potențialul pe care pot să-l uh, fructifice. Și de aceea mergem pe abordarea voluntară, pentru că astfel statele membre pot să uh, facă, să uh, acționeze în funcție de situație. Dar vom avea o constantă de 1,5% de economisie și evaluarea noastră a arătat că chiar și statele membre care a obținut cele mai mari progrese în eficiența energetică în ultimii ani, și anume e vorba de Danemarca, acesta este statul, um, va uh, fi în stare și uh, are ca obiectiv acest nivel de economisire, deci 1,5%. Deci nu vrem să împiedicăm niciun stat uh, membru să obțină mai mult. În orice caz, ceea ce am făcut până acum nu susține teoria că există o corelare între ehm, economis economiile de energie care au fost eh, obținute până acum și cele care pot fi obținute pe viitor. Președintele, vă mulțumesc și eh, poate că pot să mai pun și eu încă o întrebare. Vreau să mă refer la întrebarea 45. Și aici se spune în documentul dumneavoastră, Comisia a făcut analiză de costuri și beneficii în uh, regiuni foarte diferite și întotdeauna a ajuns la, uh, expect, aspecte, la rezultate pozitive. De exemplu, se dă exemplu aici Barcelona. Vreau să știu ce alte orașe au fost utilizate, câte și care. Au fost orașe mari, au fost și orașe mici, pentru că uh, rezultatele s-ar putea să fie foarte diferite. Dacă există un stat care are foarte multe orașe mici sau un stat care are uh, mari metropole. De aceea aș vrea să știu dacă uh, pe lângă Barcelona au mai existat și alte orașe și care orașe anume. Thank you. Um... It's certainly the case that CHP systems operate successfully in towns much smaller than Barcelona. Evident că într-un oraș mai mic totul funcționează diferit față de un oraș de mărimea Barcelonei. Însă, îmi pare foarte rău, nu am la dispoziție detaliile și numele orașelor care au fost folosite. Dacă nu vă deranjează, vă pot trimite răspunsul și toate detaliile înscris, domnule președinte. Eu vă spun, vă întreb doar pentru că în răspunsul dumneavoastră scrie, am făcut această analiză a costurilor și beneficiilor în diferite orașe. Și atunci, eh, sigur că ar trebui să știți în care orașe. Deci aș dori să primesc o listă cu eh, numele orașelor, pentru că un singur oraș, chiar dacă e un oraș frumos, Barcelona, nu eh, ne spune atât de mult. Și în ceea ce privește contoarele inteligente, la întrebarea 51, se vorbește despre potențial de economisire. Se spune aici o utilizare 100% a contarelor inteligente, ceea ce totuși e destul de mult. Și vă întreb, care ar fi efectele, conform păririi părerii Comisiei, ă, o acoperire de 75% cu contarea inteligentă și unde credeți că ar fi mai, utiliz, mai ă, importante ă, contarele inteligente la mari consumatori sau la gospodării? Și, încă o întrebare, la care Comisia nu a răspuns, am întrebat despre studiile care uh, uh, au arătat că utilizarea cotărilor inteligente ar fi uh, rentabilă doar la aproximativ 40% de gospodării în această analiză a costurilor și beneficiilor. E adevărat acest lucru? Nu e adevărat? Și dacă uh, e adevărat sau nu, care sunt măsurile pe care le propune Comisia? Aș dori să știu mai mult pentru că nu mi-ajunge uh, informația oferită. Mulțumesc! Starting point for this question. Punctul de plecare pentru acest punct este legislația care cere țărilor membre să evalueze dacă uh, este profitabil să aibă contare inteligente, atât pentru gaz cât și pentru uh, electricitate. Și dacă este profitabil, atunci să introducă aceste contare inteligente până în anul 2020. Deci există această lege. Statele membre acum își fac evaluările uh, de profitabilitate a introducerea acestor contoare inteligente și încă nu pot să vă spun care vor fi rezultatele. Și din acest motiv și din altele, acum nu putem să spunem în ce măsură se vor folosi aceste contoare. Dar ne putem aștepta ca să avem niște beneficii proporționale cu numărul de asemenea contoare introduse. Și modelele la care renunțăm, vom renunța la ele tocmai pentru că nu sunt profitabile. Deci toate uh, cele reținute, folosite, vor fi pentru că sunt profitabile din punctul de vedere al costurilor. Apoi, propunerea noastră specifică că oamenii trebuie să aibă acces la facturile lor pentru consumul de energie și de gaze, indiferent dacă au un contor inteligent sau nu. Și dovada ne arată că uh, chiar și în absența contoarelor inteligente, există multe sisteme deja funcționale care permit să se uh, efectueze economii de energie. Gut, aber dann ist wichtig, dann kann man, solange die Untersuchungen dann nicht vorliegen. Bine, dar uh, atâta vreme cât nu vedem studiile, nu cred că putem să ne dăm cu părerea. Mai există alte întrebări din partea colegilor? Atunci, vă rog să mă scuzați, aș mai avea eu o întrebare. Dacă dumneavoastră nu aveți întrebări, pot să spun eu. La întrebările 70 și 71, auditurile energetice. Aici spuneți că nu, toate, nu la toate întreprinderile se poate face un audit energetic. Și atunci întrebarea este dacă nu toate uh, pot să fie incluse, atunci unele pot să fie uh, excluse, pot să se facă excepție, logic acest lucru. Dar Comisia spune că ar trebui să fie exceptate de la aceste audituri uh, energetice întreprinderile care fac deja în interior un audit intern uh, pe uh, energie. Dar vorbeați, de fapt, despre uh, faptul că anumite, uh, la anumite întreprinderi nu rentează să face audit energetic și că de asta le acceptăm. Și atunci, uh, dacă îmi spuneți că le acceptăm pentru că fac un audit intern, atunci nu mai înțeleg. Și vreau să știu uh, dacă va exista, vor exista astfel de derogări, care vor fi cost, cine, vor, cine va suporta costurile pentru auditul respectiv. Our proposal is that big companies should propunerea noastră este că marile întreprinderi ar trebui să organizeze un astfel de audit energetic din 3 în 3 ani, iar întreprinderile mai mici nu ar trebui să aibă această obligație. Însă statele membre sunt cele care vor hotărâ care va fi sistemul decisiv, cum anume se va organiza acest lucru. Propunerea recunoaște faptul că există deja audituri energetice care sunt realizate în, pe baza unor acorduri voluntare și acele audituri, în cazul în care acestea există, ele pot fi suficiente pentru a îndeplini cerințele prevăzute în propunerea noastră. Deci noi nu propunem niciun fel de derogare sau excepție de la cerințe, ci propunem din când în când să putem recunoaște ca fiind valabile acele audituri energetice realizate pe bază voluntară. Bine, vă mulțumesc. Mai aveți cumva uh, noutăți uh, privind uh, modelul despre care am discutat data trecută, Primes model? Am înțeles că acest model, uh, modelul Primes, nu mai este favorizat de comisie atât de mult, pentru că mi-au spus anumiți colegi că acest model, de fapt, ar fi mai puțin sigur decât credeam. Poate puteți să ne liniștiți? We have a contract. I think you're talking about the prime. Cred că vă referiți la modelul Primes, da? Avem un uh, contract cu o firmă, cu o organizație care uh, realizează acest model și uh, vom uh, solicita, le vom solicita să îndeplinească anumite cerințe și în uh, contractul următor le vom cere să aducă la zi uh, situația și să îndeplinească toate cerințele noastre din punct de vedere tehnologic, în așa fel încât evaluarea de impact să se poată bizui și pe acest model actualizat. Deci ne pregătim la o actualizare uh, care în principiu ar trebui să intervină la început, la finalul anului 2011 și atunci vor interveni experții și vor face toate analizele statistice. Bineînțeles, nu e singurul model pe care îl avem la dispoziție. Și cu siguranță va fi nevoie de o gamă mai largă de modele pe care să le putem analiza și cu care și statele membre să fie de acord. Bine, acum dacă aveți un contract cu ei sau nu, nu mă interesează că asta știu, dar pe mine mă interesează dacă modelul pe care îl propun ei, cred că asta era și întrebarea colegei de data trecută, e bine, dacă acest model este cel bun nu este o întrebare fără importanță, pentru că dacă modelul PREMS nu este uh, suficient de bun, dacă există îndoieli cu privire la el, atunci uh, a, poate că ar fi bine să ne mai gândim puțin. Dumneavoastră spuneți acum că uh, veți lua în considerare și alte modele, ceea ce pentru mine este un indiciu că modelul uh, despre care vorbeam nu este 100% fiabil. De asta v-am întrebat. Doamna del Castillo. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Apropo de acest model, după cum puteți înțelege foarte bine, Parlamentul are anumite neliniști, pentru că recent au existat anumite critici, uh, anumite întrebări referitoare la acest model în anumite mass media. Și uh, trebuie să recunoaștem acest lucru. Iar în acest sens, problemele cu care ne-am confruntat este acea, mai degrabă, ar fi mai degrabă acea lipsă de transparență în ceea ce privește bazele, aș spune eu, matematice de funcționare ale acestui model și posibilitățile de verificare. Și uh, e clar că ne dorim să avem acces la modul în care uh, procedurile de validare ale acestui model. Și dacă într-adevăr există vreo problemă la acest nivel, acest lucru este îngrijorător, pentru că aici discutăm uh, de un model care, dacă nu este verificat, ne poate duce la concluzii greșite. Și cred că e un subiect uh, de care Comisia trebuie să fie conștientă, să știe că e un subiect dificil. Deci dacă e vreo problemă, să intervenim. Și e o problemă pe care, în principiu, dacă există, trebuie să o analizăm. De aceea s-a pus această întrebare și înțeleg întrebarea adresată de domnul președinte. Claude Thomas. Claude Thomas. Um, În ceea ce privește această întrebare legată de baza de funcționare sau modelul de funcționare. Poate că ar fi bine să punem această întrebare persoanelor competente la comisie, fie domnul Rowe, fie uh, directorul care se ocupă cu aceste scenarii de modelizare sau uh, cei care se ocupă cu uh, partea tehnologică și cu foaia de parcurs. Deci cred că ar fi bine într-o bună zi să avem o discuție cu acești, uh, cu acești interlocutori, în așa fel încât să putem analiza uh, modelul Primes, să vedem care sunt rezultatele acestuia și să vedem care va fi opțiunea pe care o va alege Comisia pe viitor. Nu ne putem mulțumi la acest nivel doar cu o singură discuție pe această temă. Uh, yes, thank you, Chair. Uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe aceeași temă, cred că ar fi util să înțelegem mai bine acest model. Întotdeauna am uh, considerat că modelul Primes era modelul pe care îl luam în calcul atunci când discutam despre țintele de eficiență energetică și nu ne-am gândit la un altul. Eu nu cunosc uh, modul de funcționare al acestui model, dar se pare că nimeni nu le știe. Și din ziare aflăm că uh, e un model dezvoltat de un grup de cercetători, dar care nu a publicat uh, uh concluziile, le-a comunicat numai comisiei și nu există vreo dovadă că acest model a fost uh, testat de altcineva. Și cred că stă până la urmă la mintea cocoșului că trebuie să înțelegem cu toții care sunt liniile mari ale acestui model, dacă tot bazăm întreaga directivă pe el. Deci trebuie să înțelegem dacă acest model are o șansă mare de a fi uh, unul care corespunde cu acuratețe nevoilor noastre sau nu sau ne bazăm numai pe niște evaluări și pe, pe, niș, pe niște uh, bănuieli. Domnul Piper. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Das hat mir... Mulțumesc, domnule președinte. Și pe mine mă miră faptul că domnul Hudson spune că s-ar putea, într-adevăr, să uh, ne uh, să, analize, să se analizeze și alte modele economice. Uh, pentru că cifra 104 pentru intensitatea energetică, pentru consumul de energie, a fost uh, uh, calculată pe baza modelului uh, de la Atena, modelul Prime, și dacă acesta nu mai este valabil, atunci, uh, sigur, situația este uh, critică. Și faptul că deja sunt luate în considerare și alte modele uh, ne, uh, ne îngrijorează. Deci aș dori să știu în ce măsură acest model este într-adevăr fiabil. Domnule Hudson. <coughs> First of all, and perhaps it's, uh... Întâi de toate. Și cred că ar fi cel mai simplu să-i răspund domnului Carins. Ce rol joacă modelul uh, Primes în textul pe care îl dezbatem acum? Rolul care i-a fost atribuit a plecat de la estimările făcute în anul 2007, de la formulările folosite de către șefii de stat și de guverne pentru a determina punctul de plecare de unde doreau să deducă 20% și să ajungă la această uh, țintă până în 2020. Și regăsiți această trimitere în concluziile Consiliului din 2006, de această trimitere la modelul Primes. Dar dacă este să vedem ce alt rol a jucat modelul Primes în redactarea proiectului de directivă, răspunsul este aproape zero, pentru că noi nu am folosit modelul Primes pentru evaluarea de impact sau pentru evaluarea consumului de energie din statele membre. Deocamdată nici nu am propus ținte uh, cu caracter obligatoriu. Prin urmare, nu există uh, o, o modele care să se bazeze pe primes. Și acum, ca să răspund domnului Piper, noi folosim modelul primes printre altele atunci când vrem să evaluăm impactul diferitelor măsuri pe care le propunem. Dar nu avem 100% încredere în niciunul dintre aceste modele pe care le Uh, folosim. Răspunsul mai degrabă este că nu este 100%, nu mai degrabă, deci nu avem încredere în procent de 100% în niciunul din aceste uh, modele. Pentru că niciunul dintre ele nu este perfect, niciunul dintre ele nu este perfect uh, transparent sau fiabil. De aceea trebuie să folosim mai multe. Am folosit, cum spuneam, acest model Primes și am depus multe eforturi pentru a înțelege dacă și statele membre erau de acord cu acest model. Dar folosim și un model de la Universitatea Cambridge, de exemplu, un model de econometrie, atunci când uh, analizăm evaluarea, uh, când analizăm impactul măsurilor. Și că e vorba despre uh, impactul asupra prețului tonei de carbon sau despre impactul asupra reducerii consumului de energie în funcție de modelul pe care îl folosim, cel de la Cambridge sau modelul Primes, obținem rezultate diferite. În plus de acestea, folosim și modele care au fost concepute pentru anumite sectoare um, um economice, de exemplu pentru sectorul construcțiilor. Și întotdeauna am uh, acționat astfel. Ține și de răspunderea noastră profesională. Trebuie să luăm în considerare mai multe modele când acestea există. Eu mă bucur să pot să răspund la întrebări despre modelul Primes, însă ar fi greșit dacă ați considera că Comisia a folosit doar un singur model, modelul Primes pentru că s-au obținut rezultate bune pentru un anumit uh, domeniu uh, legislativ. Nu. Cum spuneam, folosim modelul Primes și alte modele. Și încercăm să ajungem la să putem să alegem modelul optim. Dar nu am făcut neapărat o legătură directă între directiva pentru eficiența energetică și modelul Primes. Și în plus, trebuie să ne gândim și la diferența dintre modelele care se bazează pe analizarea cererii și cele care se bazează pe analizarea ofertei de energie, pentru că nu e așa, noi consumatori avem deseori un comportament irațional și atunci e greu ca acesta să fie analizat. Äh, Vă mulțumim pentru aceste răspunsuri detaliate. Uh, și cred că a fost uh, util să uh, ni se explice ca să înțelegem bine că modelele nu sunt niciodată 100% fiabile. Însă există și un aspect interesant și dau dreptate colegilor. Până astăzi lucrurile au fost prezentate până acum aceste modele ca și cum ar fi fost Biblia, deci absolut fiabile. Și mi se pare că ceea ce ne spune astăzi, tonul în care ne vorbește astăzi reprezentantul comisiei, e mult mai simpatic și anume înțelegem că, într-adevăr, și modelele pot să uh, dea greș, că nu există o fiabilitate 100% și trebuie, sigur, și să um, tragem învățămintele necesare, respectiv să luăm măsurile necesare atunci când vedem că un model nu este aplicabil 100% în toate situațiile. Vă mulțumesc încă o dată și cred că ar trebui să ne gândim dacă nu cumva Uh, uh, o să vrem într-adevăr să-l invităm pe domnul Lău sau pe altcineva pentru uh, discuții suplimentare. Um, vom, vom putea să discutăm și să luăm această decizie mai târziu. Dacă nu mai sunt întrebări deocamdată, atunci putem să încheiem acest punct deocamdată. Deci am reușit să discutăm încă o dată în profunzime întrebările. Mulțumesc uh, domnului Hudson. Încheiem această parte a discuției. Mulțumesc! So, wir können dann fortfahren, indem wir jetzt das Gespräch mit den beiden Experten zu Bine, atunci putem să continuăm dezbaterea noastră cu cei doi uh, experți. Între timp uh, au uh, ajuns amândoi. Da, am înțeles că au fost dificultăți cu ajungerea aici, cu traficul, cu transportul, dar în orice caz, deocamdată, tot e bine. Jetzt müssen Sie da anders gestellt.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 Den rest machen wir gleich hier sauber. Darf ich ganz herzlich... Bine. Îl salut în primul rând pe domnul Wolfgang Eichhammer și pe domnul profesor Joachim Weidmann. Vreau să vă mulțumesc uh, pentru că în termen atât de scurt ați uh, răspuns pozitiv uh, invitației noastre, pentru că aveam nevoie de prezența dumneavoastră și de experiența dumneavoastră și anume vrem să vorbim despre Uh, conceptul de intensitate energetică, deci de consum de energie. Uh, cred că nu trebuie să-i uh, prezint pe cei doi domni. Aveți informații despre dânsii în dosare și dacă nu mai există alte întrebări în momentul de față, președintele face comentarii referitoare la distribuția de cafea și ceai în sală. Atunci Domnule Aichamer, dumneavoastră începeți. Vreau să vă rog să vă uh, faceți fiecare prezentare, după care vom putea să dezbatem împreună. Ok, sorry. Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, my name is uh, Wolfgang Eichhammer. Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor! Numele meu este Wolfgang Enheimer și sunt cercetător la Societatea Fraunhofer în Germania. Am fost implicat în, uh, diferit, în elaborarea directivei pentru energie în 2006, în diferite etape și, de asemenea, și în propunerea aceasta de eficiență energetică, de directivă, propunerea directivă cu privire la eficiență energetică. Uh, mi s-a cerut să mă refer la câteva aspecte, aspecte pe care am încercat să le transpun uh, în rezumat aici. Spre exemplu, întrebări. Cum pot cum poate fi definită eficiența energetică și mai ales țintele acestea de eficiență energetică? Ce înțelegem prin acest lucru? Care ar fi țintele relative? Care sunt țintele absolute? Uh, țintele fixate în directivă ar putea duce la o limitare a creșterii economice, dar ele sunt ambițioase, mai ales într-un uh, context de uh, criză economică pe care îl traversăm în momentul de față. Și atunci eforturile trebuie să fie uh, împărțite și acestea sunt mesajele principale din modul în care au fost formulată această țintă. Și atunci ne putem pune prima întrebare. Cum putem defini eficiența energetică? O posibilitate de definire a acestea ar putea fi prin compararea consumului în diferiți ani. Spre exemplu, diferența dintre 2007 și uh, modul în care poate fi formulată această țintă pentru 2020. Deci știm că această, acest consum de energie primară trebuie să fie redus până în 2020 cu 20%. Deci e vorba de o reducere sub nivelul de astăzi, de consum de astăzi. Deci e un fel de țintă absolută fixată la Kyoto. O altă posibilitate și o altă țintă e o țintă pe care o propune Comisia Europeană în această propunere de directivă. Și această țintă nu se referă la consumul dintr-un an specific, ci se referă la creșterea economică pe care o putem prevedea începând de astăzi și până în 2020. Și vedem că această țintă este mai ambițioasă sau nivelul la care trebuie să ajungem este mai ridicat decât în primul grafic. Și aceasta este o țintă care este propusă în momentul de față în propunerea de directivă, cuprinsă în propunerea comisiei. Apoi, mai există și o altă țintă, și anume intensitatea energetică, despre care discutăm astăzi și aceasta va descrește în timp în mod autonom, dar și datorită anumitor politici și măsuri. Și aceste ținte nu pot fi uh, formulate în mod specific, și anume cum anume pot fi acestea măsurate, definite. Și pentru a ajunge la astfel de uh, intensitate energiei, atunci vedem că acest lucru nu ține de activitatea economică. Uh, și nu, acest lucru nu este un avantaj pentru că trebuie să vedem care este modul în care se va dezvolta activitatea economică sau dacă va exista creștere economică pe viitor. Și acum, cum anume ținta propusă în uh, directivă va putea limita creșterea economică? Din punctul meu de vedere, răspunsul la această întrebare este mai întâi unul negativ. Și dacă ne uităm la uh, Uh, acest text și la uh, graficul următor putem vedea că uh, țintele și consumul din 2007, pe care tocmai le-ați dezbătut acum și țintele prevăzute pentru 2020, țin seama de o creștere economică de 2,4% între 2005 și 2020. Dar astăzi noi suntem departe de acea țintă de 2,4%. Și dacă ne uităm la creșterea reală și facem prevederi uh, până în 2020, plecând de la această bază, putem ajunge la o creștere de 4% pe an. De aceea ar fi nevoie de o rată care să depășească acei 20% fixați. Acest lucru demonstrează cu o creștere economică de 4% pe an ar putea să ducă atunci cu această țintă de 20% ar putea să ducă la o oarecare limitare a creșterii economice. Dar acest lucru puteți vedea în mod mult mai clar din uh, comparațiile pe care le-am făcut din punct de vedere istoric. Dacă ne uităm la PIB-ul 2014-2020 cu linia albastră și uh, Celălalt uh, grafic se referă la prevederile pentru 2020. Și aici puteți vedea în mod clar că în ultimii ani Uniunea Europeană nu a reușit să obțină acea creștere economică pe care și-o dorea. O altă întrebare este următoarea. Și dacă ambițiile unei astfel de ținte trebuie să se schimbe în uh, contextul unei uh, crize economice sau în contextul în care am avea o creștere economică puternică. Am putea spune că o țintă de consum este o țintă care este ușor de realizat în momentul în care avem uh, criza economică, dar e mai greu de realizat atunci când avem o creștere economică o țintă de intensitate e mai greu de realizat în momentul în care creșterea economică este mai uh, lentă și e mai ușor de realizat în momentul în care creșterea economică este mai puternică. Și după cum vedeți, aceste două concepte se afectează unul pe altul. Și transpunerea țintei de consum într-o țintă de intensitate va duce la perspective de creștere economică mai reduse. Acest lucru poate fi văzut în mod clar din graficul următor, care ne arată cum anume PIB-ul uh, în albastru poate influența peste sau sub limită uh, această țintă, modul în care ținta crește sau descrește rapid sau mai lent. În func- deci dacă ținta uh, de intensitate crește sau descrește mai rapid sau mai lent. Încă o observație mai există un mesaj aici și anume că eficiența energetică e o povară pe care n-ar trebui să o asumăm în uh, momente de criză economică. Dar, pe de altă parte, în momentul în care reușim să economisim energie, este evident că acest lucru poate contribui în mod clar la uh, o relansare a economiei, mai ales în perioada de criză. Următorul aspect, următoarea întrebare referitoare la uh, creșterea economică și ținta eficienței econ- uh, energetice. Uh, cât de complex este procesul acesta de monitorizare. E adevărat că au existat discuții îndelungate, uh, mi-aduc aminte de discuțiile pe marginea directivei din 2006, în care s-a integrat un uh, proces de monitorizare destul de complex, iar pentru asta au existat dezbateri foarte mari, în loc să se uh, țintească această dezbatere pe măsurile necesare. Uh, și faptul că se dorește fixarea unei ținte de consum poate fi un lucru care să simplifice lucrurile, pentru că vom putea vedea care, cum vom putea urmări de aproape cum anume evoluează consumul. Asta este simplu de văzut. În general, dacă uh, se adaugă activități economice suplimentare și există o mai mare intensitate a activității uh, economice, atunci aceasta duce la o creștere a PIB-ului și o creștere a consumului sau uh, o sporire a altor, altor factori care pot fi monitorizați. Următorul punct se referă la modul în care trebuie împărțite eforturile între statele membre. Consumul actual Țintele de consum actuale din Uniunea Europeană uh, trebuie să fie împărțite între diferitele state membre și asta se poate face pe baza unor modele de dezvoltare prevederi până în 2020. Uh, există state membre care au o creștere economică puternică, prevede de creștere economică puternică, spre exemplu Germania, și care se află deasupra liniei mijlocii. Și atunci asta înseamnă că pentru aceste țări uh, ținta va fi mai ușor de uh, realizat în țări precum Germania. Deci, într-un fel, Acestea sunt discuții care sunt destul de avansate, dar intervin și noi elemente, precum intensitatea energetică, care uh, cer din partea noastră să avem noi discuții în ceea ce vrește această împărțire a poverii între statele membre, lucru care mă tem eu că va duce la întârzieri suplimentare în uh, fixarea țintelor specifice pentru fiecare stat membru, în așa fel încât, în momentul în care va avea loc monitorizarea, etapa următoare în 2014, să aceasta să poată fi realizată. Însă aceasta este uh, foarte apropiată în timp. Și acum ajung la ultimul mesaj pe care vrem să-l analizăm în această dezbatere. Care sunt mesajele principale ce se pot deduce din modul în care se formulează ținta? Un prim mesaj ar fi faptul că țintele acestea de consum vor duce la o conștientizare uh, a pieței și va stabili anumite stimulente pentru actorii implicați, pentru guverne, pentru a dezvolta aceste servicii energetice. Un lucru care este foarte important pentru că în paralel mai avem și o varietate întreagă de politici și măsuri ce pot fi activate tocmai pentru a ajunge la acea reducere pe care ne dorim. Iar pentru a face acest lucru trebuie să fim prudenți Trebuie să facem mai întâi investiții, investiții puternice în rețele, uh, în griduri și să vedem cum anume evoluează discuțiile în uh, statele membre pe această temă. Dacă aceste infrastructuri pot fi în parte evitate, sunt convins că acest lucru va fi mult mai simplu pentru a ajunge la să convingem și piețele și oamenii că e nevoie de această tranziție, că e nevoie de aceste schimbări. Cel de-al treilea mesaj la care doream să mă refer uh, pe tema aceasta a țintei de uh, consum e uh, ceea ce se numește în engleză rebound effect. Efecte care intervin în momentul în care oamenii economisesc energie, economisesc bani, dar au tendința să utilizeze energie uh, și compensează această economisire a energiei prin o utilizare mai mare a energiei în alte direcții. Apoi, se poate ajunge și prin fixarea acestor ținte și la o creștere clară a PIB-ului, la o creștere clară a numărului de locuri de muncă, a investițiilor. Se pot reduce costurile uh, energetice. Cam atât. Vă mulțumesc pentru atenție. Ganz herzlichen Dank. Herr Professor Weimann. Și eu uh, și noi vă mulțumim. Domnule profesor Weinmann, este rândul dumneavoastră. Vă rog. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich mit meiner Präsentation beginne. Domnilor și domnilor, înainte să încep prezentarea mea, permiteți-mi, vă rog, două observații preliminare. Prima se referă la pregătirea mea. Eu vă vorbesc aici în calitate de economist. Și economiștii au uh, o faimă foarte proastă, mai ales când se ocupă de chestiuni legate de mediu. Pentru că uh, sunt foarte adesea um, luați drept reprezentanța industriei. De aceea, poate ar fi bine să vă explic care este interesul meu. Eu sunt uh, economist în domeniul mediului și interesul meu este următorul. Vreau să contribui la uh, resursele uh, care sunt limitate, pe care le avem la dispoziție, să fie utilizate în așa fel încât să putem să uh, le utilizăm în mod durabil și să protejăm și clima în același timp. Deci trebuie să găsim cele mai bune instrumente posibile pentru a lupta prin utilizarea de energie împotriva schimbărilor climatice, pentru că eu cred că numai așa avem o, o șansă pe viitor. Cea de-a doua observație se referă la uh, Um, prezentarea mea. Eu am fost uh, uh invitată uh, cu scurt timp în urmă și n-am știut exact ce se așteaptă de la mine. De aceea, um, opiniile mele uh, pe care le veți regăsi în prezentare sunt mai degrabă uh, de, cu caracter general, care poate vi, sor, vi se vor părea triviale. Uh, însă, la sfârșitul acestora voi face o propunere care se bazează pe tot ce spun eu și o propunere care uh, răspunde la această întrebare cu privire la obiectivul relativ sau obligatoriu uh, de economisire. Așadar, vă rog să îmi cronometrați timpul doar din acest moment. Acestea au fost observațiile preliminare, care sper să nu fie luate în considerare. Așadar, haideți să începem cu câteva gânduri simple cu privire la utilizarea energiei. Noi utilizăm energia pentru că avem nevoie să îndeplinim anumite nevoi. Adică ne încălzim locuințele, uh, iluminăm încăperile și așa mai departe. Adică utilizarea energiei are întotdeauna două dimensiuni. Pe de o parte, uh, utilizarea energiei, deci uh, inputul și apoi, în al doilea rând, rezultatul obținut. Și atunci când facem economisii, trebuie să luăm în considerare ambele dimensiuni, ambele aspecte. Dacă facem economii de energie, trebuie să luăm la cunoștință faptul că, pe de o parte, uh, economisim, dar se întâmplă ceva și pe partea cealaltă, și anume, pe partea cealaltă vor exista și niște costuri ale procesului de economisire. Aceste costuri se concretizează fie în faptul că obiectivele de uh, utilizarea energiei nu vor putea fi îndeplinite ca și până acum, deci vor exista anumite restricții și atunci vom avea niște costuri de oportunitate sau trebuie să utilizăm resurse pentru ca a avea același rezultat cu uh, un consum mai mic de energie. Deci pentru a crește eficiența energetică. Indiferent ce facem, indiferent care tipuri de costuri uh, se nasc prin acțiunea noastră, trebuie întotdeauna să uh, ținem minte că există această compensare. Uh, economisirea energiei va aduce cu sine întotdeauna și niște costuri. Deci, asta e uh, o observație destul de trivială și vă veți întreba de ce vă prezint acest lucru. Ei bine, vi se va părea mai puțin trivial atunci când ne punem următoarele două întrebări. În primul rând, este oare o strategie bună să cerem, așa cum spune directiva despre care vorbim, uh, să spunem, vrem să facem economii de 20%, fără să vorbim absolut deloc despre costurile care vor fi uh, necesare, și fără să discutăm despre potențialele măsuri în funcție de costul lor, măsuri de reducere a consumului de energie. E o întrebare retorică, pentru că dacă facem acest lucru, nu e o strategie bună. Pericolul este să facem uh, anumite economii de energie care sunt iraționale, pentru că alternativa ar fi anumite măsuri de um, economisire a energiei care să coste mai puțin deci, până la urmă, eficiența energetică pe care o obținem cu anumite măsuri, dacă nu luăm în considerare costurile, va fi, de fapt, în termen global, mai mică decât uh, economia de energie pe care am putea să o obținem. A doua întrebare. Avem nevoie de stat? Deci e nevoie ca statul să se ocupe de această uh, cântărire a costurilor și beneficiilor. Eu nu cred că e necesar acest lucru. În primul rând, s-ar putea spune că piețele energiei fac o treabă foarte își fac treaba foarte bine. Există prețuri la energie și consumatorii și întreprinderile din Europa uh, sunt uh, motivați cu toții să uh, se gândească cu mare grijă unde pot să facă economii de energie și dacă acest lucru le aduce avantaj. Acest argument poate fi dus chiar un pic mai departe și putem spune Bine, în prețurile pe care le vedem pe piețele de energie, o mare uh, parte din uh, impozite, taxe sau costurile uh, de dioxid de carbon Așadar, putem să spunem că efectele externe ale utilizării de energie sunt internalizate în aceste prețuri. Deci nu e clar de ce anume am avea nevoie de o reglementare din partea statului pentru a crește eficiența energetică sau pentru a face economii de energie. Singura explicație rațională pentru nevoia intervenției statului ar fi următoarea. Pornind de la presupunerea că gospodăriile și întreprinderile europene ignoră în mod sistematic aspecte importante uh, în utilizarea energiei sau nu le iau în considerare așa cum ar trebui. Întrebarea este ce aspecte ar putea să fie acestea. Și aici putem să ajungem la cele patru provocări pe care le-a formulat Uniunea Europeană în uh, politica energetică. În primul rând, securitatea aprovizionării cu energie. Și aici ne referim în primul rând la accesul la resursele de energie, care trebuie să fie garantat și pe viitor, și pe de altă parte, sigur, ne referim aici și la uh, rețelele de electricitate și la uh, siguranța acestora, astfel încât Europa să fie aprovizionată cu energie electrică. În al doilea rând, sustenabilitatea sau durabilitatea. Ce înțelegem prin asta? Resursele care nu sunt regenerabile trebuie să fie utilizate cu grijă. Sigur, în al treilea rând, protecția climatică. Ce înseamnă asta? Înseamnă reducerea emisiilor de dioxid de carbon și obiectivul pe care îl menționează Comisia este, de asemenea, competitivitatea economiei europene, cel de-al patrulea obiectiv, pentru a, pentru a fi competitive la nivel european, întreprinderile noastre au nevoie de costuri mai mici la energie. Și atunci mai punem încă o dată întrebarea. E dacă luăm aceste patru provocări, oare este rațional ca răspuns la ele să spunem că trebuie să reducem cu 20% consumul de energie fără să luăm în considerare costurile care vor fi uh, atrase de acest, uh, această economisire. E rațional să facem așa? Nu, nu e rațional. Și pentru a vedea acest lucru vreau să vă dau un exemplu. Acest uh, exemplu se referă la două uh, provocări, și anume durabilitatea și protecția climatică. Pentru că dacă vrem să protejăm clima, atunci avem o singură șansă, și anume trebuie să reducem emisiile de dioxid de carbon. Însă, uh, nu avem tehnologii clare pentru a ce face acest lucru. Prin urmare, acest lucru se va face prin reducerea utilizării de uh, combustibili fosili. Așadar, această politică va fi una care să limiteze utilizarea combustibililor fosili, care uh, merge uh, în ambele direcții. Deci îndeplinește ambele obiective. Și acum să privim uh, o chestiune absolut fundamentală. Care este problema care ne stă în față? Dacă vrem, într-adevăr, să facem o politică climatică eficientă. Uh, Problema este următoarea. Vrem să reducem emisiile de dioxid de carbon. Știm că acest lucru va aduce cu sine costuri. Asta știe toată lumea. Știm de asemenea că resursele pe care le avem la dispoziție pentru a face reduceri de dioxid de carbon sunt limitate. Și putem, sigur, să discutăm câte, măsuri, câte resurse putem să alocăm în acest scop. Răspunsul, sigur că este diferit în fiecare țară. Însă, indiferent de modul în care se poartă această discuție, în cele din urmă vom ajunge la aceeași concluzie. Avem, o, uh, avem resurse limitate. Și acum ne mai lipsește puțină logică. Și anume, dacă luăm aceste trei puncte și le adunăm, atunci rezultatul, concluzia este că o numai uh, măsuri de reducere a dioxidului de carbon care sunt eficiente din punct de vedere a costurilor, deci care sunt rentabile, doar acestea uh, au sens. Ce înseamnă asta? Să maximizăm numărul de tone de dioxid de carbon pe care le reducem per milion de euro care se investește în protecția climei. Sau să minimizăm costul fiecărei tone suplimentare de uh, dioxid de carbon care se reduce. Și dacă aplicăm această, dacă, dacă nu aplicăm această regulă foarte simplă, atunci vom avea reduceri mai mici de dioxid de carbon decât am fi putut obține cu același uh, uh volum de resurse utilizate. Ce înseamnă acest lucru? E foarte simplu. Dacă vrem să creștem eficiența energetică, acest lucru este o condiție necesară pentru o politică climatică rațională. Însă nu este și suficientă această condiție. O condiție suficientă este acea prin care reușim să scădem emisiile de dioxid de carbon și să uh, creștem eficiența energetică prin măsuri care au costuri minime. Numai astfel vom atinge și condiția suficientă pentru o bună politică climatică. Gândiți-vă că facem reducere de dioxid de carbon într-o manieră care nu este rentabilă, nu este eficientă din punct de vedere al costurilor. Ce vom vedea atunci foarte repede? Că dacă trecem de la această formă la una care este din eficientă din punct de vedere a costurilor și reducem aceeași cantitate de dioxid de carbon, rezultatul va fi că vom obține o mai mare eficiență energetică prin utilizarea exact acelui volum de resurse. Deci orice fel de um, mică neglijență în ceea ce privește costurile scade potențialul de uh, eficiență energetică. Și cum anume reușim să facem o politică de reducere de dioxid de carbon sau de eficiență energetică uh, fără costuri uh, mari. Ei bine, Uniunea Europeană are cel mai bun instrument în acest sens și anume sistemul de comercializare a emisiilor. Acest instrument este uh, cel mai potrivit pentru a face o bună politică climatică într-un mod rentabil. De ce? Pentru că se fixează în primul rând un plafon care uh, fixează numărul de tone care sunt uh, la dispoziția fiecărui stat și economiei fiecărui stat. Așadar, prin acest uh, instrument putem să fixăm foarte clar obiectivele de climă. Nu există niciun fel de restricții în acest sens și uh, Uh, comerțul care se face pe piață, piața carbonului, le va garanta că reducerile care se fac se fac într-adevăr în maniera cea mai rentabilă. Nu am timpul să vă explic acum de ce a, lucrurile stau astfel, dar așa stau lucrurile. Și de asemenea, piața are un alt uh, efect uh, avantajos și anume se creează niște stimulente dinamice pentru a garanta progrese tehnologice. Deci e un instrument care are stimulentele necesare pentru ca fiecare actor să fie interesat să dezvolte tehnologiile de care avem nevoie cu toții, și anume tehnologii care să facă economii de dioxid de carbon uh, într-un, într-o manieră eficientă din punctul de vedere al costurilor. Și de fapt, nu e nevoie de nicio altă intervenție suplimentară. Din potrivă, intervenții suplimentare sunt contraproductive. Haideți să vă arăt acest lucru pe ambele uh, părți ale pieței, și anume în ceea ce privește oferta, avem uh, tarifele pentru energii regenerabile acestea nu duc la reduceri suplimentare de dioxid de carbon. Știm că fiecare reducere de dioxid de carbon făcută prin energii regenerabile duce la faptul că emisiile uh, vor fi vândute dacă nu mai sunt necesare. Dacă o întreprindere într-adevăr emite mai puțin dioxid de carbon pentru că uh, utilizează uh, curent electric uh, din uh, surse regenerabile, atunci va vinde emisiile pe care, cotele de emisii pe care le are și acestea vor fi completate uh, de către altcineva. Deci o, o altă întreprindere va putea să polueze. Pentru că acest volum de dioxid de carbon, volumul de dioxid de carbon poate să fie fixat numai prin plafon. Și dacă ne uităm la costurile uh, reducerii prin uh, electricitate, prin uh, energie eoliană și solară, așa cum se face în Germania, de exemplu, ei bine, pentru a substitui o tonă prin, prin energie eoliană sau solară, vedeți, costurile sunt foarte mari, 100-150 de euro pentru energie eoliană, 500 până la 1000 de euro pentru energia solară. Deci, avem uh, și între timp uh, și în același timp avem uh, prețul de 15-20 de euro pe tonă în sectorul de comercializare a emisiilor. Deci e o foarte mare diferență. Și există un studiu, Beringer și Rosendahl, care ne arată efectele. Putem să vedem aici, jos pe axă, procentul din um, energia verde, așa i-am spus, Așadar, energie oleană și solară, care, sunt, care se introdusă în sistem și pe, în partea verticală vedem, um, vedem uh, raportul față de costurile de uh, conformitate. În uh, Germania o, o um, substituire a curentului prin surse regenerabile de 18% crește de 4 ori costurile de conformitate. Deci este un raport uh, dezavantajos. În același timp, prin, uh, prin certificatul de, uh, prin uh, sistemul de comercializare a certificatelor se stabilește prețul dioxidului de carbon. Însă, uh, energia regenerabilă nu uh, aduce stimulente pentru uh, prețul dioxidului de carbon. Noi avem nevoie ca prețul dioxidului de carbon să fie foarte mare, pentru că dacă el este ieftin, atunci va fi ieftin să poluezi. E nevoie așadar de stimulente și stimulentele, din păcate, sunt distruse în mod uh, sistematic prin uh, energia regenerabilă. Și utilizarea de energii regenerabile va crește pe viitor, ceea ce înseamnă că prețul carbonului va scădea. Acest lucru are efecte remarcabile. Vedeți, de exemplu, pe acest grafic, modul în care uh, se uh, reflectă prețul, scăderea prețului la dioxid de carbon uh, Uh, asupra prețului uh, lignitului, care este um, agentul primar energetic în uh, obținerea energiei în Germania. Vedeți, în Germania se arde mai, mai mult lignit um, pentru obținerea de, de energie decât atunci când nu se utilizează atât de multe energii regenerabile. Și acest lucru este adevărat și în ceea ce privește cererea pe piața de energie. Uh, și anume, în momentul în care um, se face o reducere a um, emisiilor de dioxid de carbon, nu se face decât o realocare a drepturilor de emisie, dar nu se ajunge de fapt la o eficiență, o creștere a eficienței energetice. Și în același timp cresc uh, costurile de conformitate. Care este concluzia? Ei bine, orice politică care încearcă o reducere a emisiilor care merge dincolo de plafon este în primul rând redundant, în al doilea rând costurile unei astfel de politici sunt uh, uh mai crescute și în cele din urmă această politică ne duce la un obiectiv de eficiență energetică mai scăzut și acum haideți să ne referim la întrebarea dumneavoastră care trebuie să fie în centrul discuției de astăzi, și anume, dacă cerințele de economisire a energiei ar trebui să uh, se concretizeze printr-un uh, obiectiv obligatoriu de economie de energie sau într-un uh, obiectiv uh, relativ uh, tone per milioane din uh, produsul intern brut. Și întrebarea următoare este care tip de reglementare este cel mai potrivit pentru creșterea economică? Și domnul Eichhammer s-a referit la această întrebare. E bine, dacă ne uităm acum pe un tabel și vedem care este uh, instrumentul mai potrivit, și anume unul, un obiectiv absolut sau um, unul de eficiență energetică, ei bine, vedem că în faza de uh, prosperitate economică, uh, primul obiectiv uh, este, se reflectă negativ asupra creșterii și cel de-al doilea pozitiv, în timp ce în perioada de recesiune este exact invers. Și anume, un obiectiv uh, relativ, așa cum am văzut în datele domnului Eichhammer, în momentul recesiunii, e bine, în timp de recesiune, eficiența energetică va scădea. Deci dacă ajungeți într-o perioadă de recesiune, atunci, chiar dacă aveți un obiectiv relativ, e nevoie de costuri foarte mari pentru a reduce consumul de energie și asta e greu într-o perioadă de recesiune, pentru că în recesiune nu sunt bani. Așadar, un obiectiv relativ este defavorabil într-o perioadă de recesiune. Deci, vedeți, situația este neclară nu putem să luăm nicio decizie pe baza uh, acestei comparații. De aceea vă propun un compromis, un, o a treia cale. Și această cale se reflectă din, uh, uh din ceea ce am spus deja. Și anume, compromisul este următorul. doriți economii de energie de 20%. E bine, acestea ar trebui să fie recalculate într-o reducere de dioxid de carbon. Acest lucru se poate face luând în considerare mixul de combustibil fosil pe care îl avem la dispoziție și încercăm să vedem, uh, se poate calcula uh, care este echivalentul de dioxid de carbon al unei anumite reduceri de energie. Și astfel în funcție de acest calcul, trebuie uh, scăzut plafonul. Iar consecința ar fi că această reducere de 20% pe care o planificați, pe care o doriți, va fi realizată. Dar ea va fi realizată în mod exclusiv prin energie care este produsă din combustibil fosil, ceea ce este foarte bine pentru protecția uh, climatică. Mai mult decât atât, pentru că această reducere se face printr-un comerț cu emisii, eficiența energetică și reducerea va fi de asemenea eficientă din punct de vedere al costurilor. Deci nu se vor irosi resurse, se maximizează eficiența energetică. Deci, utilizăm aceleași resurse și creștem eficiența energetică. Și, în cele din urmă, uh, creșterea economică nu va mai fi afectată, pentru că o astfel de soluție este benefică economiei și în faza de eh, prosperitate și în faza de recesiune. Aceasta ar fi propunerea mea. Sper că nu sunteți extrem de indignați. Eh, sper că, ați, eh, sper că nu m-am concentrat prea puțin asupra acestui ultim punct și sper că nu v-am plictisit prea tare cu observațiile din prima parte care au fost poate banale. Mulțumesc! Grazie. Jetzt? Ja. Herzlichen Dank. Und damit... Mulțumesc uh, și eu. Și haideți să începem deja dezbaterea. Doamna Ford este prima vorbitoare. Doamna Ford, aveți cuvântul. No? The written No. No, she doesn't. No, she doesn't want. Okay, then Claude Thomas. Nu, doamna Ford nu dorește să intervină, domnul Turmes dorește să intervină. Uh, so thank you for... Mulțumesc invitațiilor noștri pentru prezentările făcute. Noi avem niște obiective fixate în această directivă și întrebarea este dacă este opțiunea cea mai potrivită să existe aceste ținte. Mai întâi, pentru primul intervenient, am această întrebare. Dacă este să analizați aceste ținte conținute în directive, cum ar fi mai bine care să fie absolute sau relative? Și trebuie să eliminăm orice confuzie. Mulți colegi vorbesc despre textul comisiei și consideră că e vorba despre niște obiective uh, uh, absolute, când de fapt e vorba despre niște obiective relative. Sunt două scenarii diferite, deci poate ați putea și dumneavoastră să explicați mai bine. Dacă am înțeles bine apoi din cele două prezentări, dacă vrem să avem o, un obiectiv de intensitate energetică, atunci ar fi mult mai greu de atins într-o situație economică normală decât uh, într-o situație economică de creștere economică uh, sau într-o situație de recesiune. Deci există mai mulți factori de care trebuie să ținem cont. Anumite grupuri de lobbying și anumite guverne ne sugerează să procedăm într-un anumit fel, ori experții ne spun că dacă procedați astfel, presiunea asupra economiei va fi mult mai mare decât dacă rămâneți la uh, uh ținta fixată în proiectul de directivă. Și încă o întrebare pentru domnul Weiman. Sunt de acord cu dumneavoastră atunci când spuneți că dacă ne lansăm în acest proces, atunci trebuie să uh, restrângem să adaptăm această limitare a emisiilor. Căci, altfel, vom pierde avantajele pe care le prezenta sistemul până în prezent. Domnul Vidal Coadras. Vă mulțumesc. Am avut deja un prim schimb de opinii pe tema eficienței energetice și a directivei. Și a avut loc deja o dezbatere deosebit de interesantă, dar mai degrabă de natură filozofică decât economică. Ne-am întrebat dacă este bine să avem o mai bună eficiență energetică sau dacă era mai interesant să reducem în termeni absoluți consumul de energii primare. Am urmărit cu toată atenția expunerile invitațiilor noștri și îndeoseb cea a domnului Eichheimer, care a analizat această chestiune, ce mi se pare interesantă din punct de vedere intelectual. Și am ajuns la următoarele concluzii. S-a afirmat că era mai ușor să atingem un obiectiv de reducere a consumului de energie primare, o reducere în termeni absoluți, într-o perioadă de recesiune. Da, e de la sine înțeles. Și că ar fi un obiectiv mai greu de atins în perioada de boom economic. Deci, atunci, ar fi mai simplu să atingem obiectivele atunci când uh, ne înșelăm. Atunci când avem milioane de șomeri, atunci uh, reducem automat consumul și ne atingem obiectivele de reducere a consumului de energie. Energie primare. Nu pentru că suntem mai eficienți, ci pentru că suntem mai săraci. Deci, acest argument potrivit căruia e mai bine în anumite circunstanțe să avem asemenea obiective, pentru că sunt, e mai, sunt mai ușor de atins, nu mi se pare un argument foarte convingător. Sper să primesc și alte argumente mai convingătoare decât cele pe care le-am primit în această după-amiază. Eu cred că obiectivul ar trebui să fie unul valabil atât în perioada de recesiune cât și în perioada de boom economic, iar acesta ar trebui să fie următorul, să avem un consum scăzut și în același timp un consum mai eficient. Și cum spuneam, să fie valabil acest uh, uh obiectiv, atingerea acestui obiectiv și uh, în vremuri bune și în vremuri de restriște. Deci, noi ar trebui să insistăm pe acest sector al eficienței energetice, să fie un adevărat motor de inovare, uh, un sector unde să se creeze locuri de muncă și cred că ne va fi benefic și pe piața mondială. Doamna Kolarska-Bobinska acum are cuvântul. Vă mulțumesc! Este într-adevăr o dezbatere interesantă și multe dintre întrebările adresate erau de dreptul fundamentale. Definiția eficienței energetice, modelele folosite, țintele dacă sunt uh, obligatorii sau relative și până și domnul Turmes, care este raportor, ne spune că uh, unii dintre noi care am depus amendamente s-ar fi putut să nu înțelegem uh, textul inițial al comisiei, să nu fi știut dacă sunt obiective absolute sau relative. Domnule președinte, am o întrebare importantă pentru dumneavoastră. M-aș fi bucurat dacă asemenea uh, dezbatere ar fi fost organizate la începutul procesului, atunci când ni s-a încredințat raportul. Da, e foarte uh, important ce discutăm astăzi acum și ar fi, dar ar fi fost bine dacă uh, am fi audiat experții, cum spuneam, uh, de la bun început, pentru că atunci am fi putut să ne organizăm mai bine și uh, având în vedere faptul că și la anul o să avem niște dosare uh, foarte importante, haideți să ne organizăm mai bine și să nu avem o audiere atunci când am ajuns la uh, stadiul discutării amendamentelor. Acum merge? Microfonul întreabă președintele. Da, cred că este utilă această observație, dar uh, acest lucru nu a fost posibil pentru că la început ne-am propus să păstrăm termele, termenele. Uh, și cred că este foarte bine să clarificăm toate problemele acum, pentru că poate aveți, uh, uh, poate aveți dreptate, ar fi fost uh, și mai eficient să discutăm de la bun început. Acum uh, uh, ia cuvântul doamna care stă uh, unde este cartonașul doamnei uh, Ford. Doamna, doamna Hall, de fapt. It's always... Întotdeauna este interesant să auzim părerea unor economiști la comisia noastră. Deci un sector de activitate diferit. Eu aș vrea să intru mai în detaliu în ce privește directiva despre eficiența energetică. Atunci când vorbim despre costuri și beneficii în limbajul economiștilor, nu trebuie să uităm de ce se întâmplă pe teren. În general, cons- reducerea consumului de energie nu generează costuri, ci economii căci va fi un serviciu de mai bună calitate pentru consumatori. Deci, datorită descoperirilor recente, s-a făcut această decuplare între uh, serviciile pe care le obținem sub formă de energie și costul energiei. Apoi, care este potențialul uh, uh, schimbului cu permise de uh, poluare? Eu am citit un studiu făcut de către uh, specialiști de, la, uh, de pe lângă primul ministru britanic și ei spuneau că nu există niciun fel de precedent în istorie a unui uh, um, sistem, a unui model în care piața a funcționat bine atunci când exista o dată limită pentru atingerea unor obiective și cred că acest lucru este valabil și cu lupta împotriva schimbărilor climatice și cu uh, obiectivele noastre pe, obligatorii pe care ne le-am fixat până în 2020. Apoi, dumneavoastră, domnule Vanman, ați spus că dacă am avea un obiectiv de intensitate energetică, atunci țările ar fi tentate să-și extindă producția. Cu alte cuvinte, anumite companii ar putea să continue uh, să-și facă afacere la fel ca și înainte, fără niciun fel de modificare majoră, atâta timp cât contribuie la creșterea uh, produsului intern brut. Deci ar atinge aceste ținte de intensitate energetică, cum spuneam, fără să-și schimbe metodologia, numai dacă își măresc producția și participă la creșterea PIB-ului. Și dacă am urma această cale, ați spus că există multe forțe economice care interacționează și că ar fi greu să evaluăm rezultatele finale. Și eu vreau să înțeleg până la urmă. Avem vreo garanție, vreo mod de a măsura dacă suntem capabili să atingem aceste ținte de eficiență energetică? sau nu? Și ce se va întâmpla când vom ieși din perioada de recesiune? Cum se spunea, acum e ușor să facem uh, economii de energie, pentru că neavând creștere economică și cererea de energie este în scădere. Dar ar trebui să vedem cum vom proceda atunci când ieșim din perioada de recesiune. Poate că atunci ne vom da seama că va, va trebui dintr-o dată să folosim cantități enorme de energie pentru că nu am făcut modificări structurale. Și când ne gândim la proiectele mari de infrastructură și la faptul că ele costă atât de mult, oare nu sunt bani risipiți tocmai din cauza că nu știm să evaluăm care vor fi nevoile noastre de energie pe viitor? Poate că țintele noastre eh, pentru, de intensitate energetică pentru combustibilii fosili riscă să ne facă să irosim niște fonduri prețioase pentru a construi aceste proiecte de infrastructură eh, când de fapt noi nu știm dacă avem nevoie cu adevărat aceste proiecte de infrastructură. Domnul Piper. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, auch ich hätte mir... Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că eu mi-aș fi dorit ca această discuție aprofundată să aibă loc mai devreme. Pentru că ne dorim cu toții cât mai repede eficiență energetică, vrem să fim independenți, vrem să economisim energia și cred că am pierdut o șansă uriașă uh, atunci când am uh, mers uh, pe linia propusă de comisie uh, într-o manieră destul de puțin critică. Eu am învățat, am auzit, am înțeles astăzi că există și la obiectivul absolut și la cel relativ dezavantaje. Am înțeles că dacă am extinde sistemul ETS și la alte ramuri economice și la gospodările private, poate că Uh, metoda aceasta ar fi mult mai bună decât cea propusă în această directivă foarte complicată. Însă directiva există acum, trebuie să lucrăm pe ea și vreau să-i întreb pe cei doi experți dacă am putea să ne imaginăm eventual un compromis, domnule profesor Weinman sau domnule doctor Eichhammer, care să facă o legătură între obiectivul relativ și cel absolut, și acest lucru poate fi legat poate și de ciclurile economice sau am putea eventual să gândim un compromis care să lase la latitudinea statelor membre într-o manieră și mai pronunțată modul în care doresc ele să atingă obiectivele obligatorii pe care le fixăm cu toții. E, certificatele albe din propunerea comisiei sau uh, aplicarea sistemului ETS și la nivel național? Nu ar exista oare posibilități uh, pentru a face niște compromisuri? Pentru că am văzut că uh, toate elementele prezentate astăzi ar putea poate să funcționeze mai bine dacă ar fi uh, concertate, dacă ar fi interconectate. Doamna Toia. Vă mulțumesc, mulțumesc și eu invitațiilor noștri pentru aceste prezentări. Am să mă limitez la câteva întrebări pentru domnul Eichmann, deoarece mie mi-e greu să analizez graficele, cu atât cu cât nu am avut uh, prezentarea expertului nostru tipărită. Mai întâi, care este legătura dintre obiectivele fixate și perioada de recesiune, precum cea prin care trecem acum. Căci obiectivele din directivă ar trebui să fie funcționale indiferent de uh, perioada din ciclul economic. Dar trebuie să ținem cont de faptul că introducerea unor asemenea obiective uh, într-un moment de recesiune nu este un stimulent uh, uh, pentru a ieși tocmai din momentele dificile și de a stimula creșterea economică. Apoi, să ținem cont de faptul că în momente de recesiune scade creșterea și automat și, cons- și consumul de energie. Și eu aș vrea să înțeleg cum am putea să găsim echilibrul. Și apoi, acum că am graficul în fața ochilor, chiar dacă uneori eficiența energetică poate să fie uh, uh considerată de către întreprinderi ca un fel de cost inutil suplimentar, s-a dovedit că și în momente de criză eficiența consumului de energie este mai degrabă un imbold, un aspect pozitiv. Și ar fi bine dacă am avea și date uh, defalcate pentru fiecare stat membru în parte. Și apoi să dovedim că putem să uh, urmăm cu toți această cale astfel încât anumite țări, inclusiv uh, țara mea natală, să poată să-și recupereze întârzierea în domeniul eficienței energetice. Mulțumesc, domnul Jadot. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Ca urmare a celorlalte intervenții, m-aș referi și eu la semnalul pe care îl transmitem și calitatea acestuia. Întotdeauna ne putem pune întrebarea cum stau lucrurile cu intensitatea energetică, putem face o constatare uh, dar ceea ce constatăm este că, de fapt, consumăm din ce în ce mai multă energie. Deci, intensitatea energetică nu ne permite să răspundem la acel obiectiv clar, și anume de reducerea consumului de energie în mod substanțial. Asta e trecutul. Acum ne putem pune întrebarea care va fi soluția pe viitor. Din punctul meu de vedere, problema cea mai mare cu care ne confruntăm astăzi în sistemul industrial este calitatea semnalelor transmise de către autoritățile publice. După părerea mea, dacă transmitem un semnal care corespunde cu uh, evoluția PIB-ului, cu evoluția activității economice, uh, dar nu răspunde la uh, cerința aceasta de semnal clar transmis uh, uh, domeniului industrial. Deci, ceea ce putem face noi astăzi este să fixăm un obiectiv precis, clar, obligatoriu de reducere a consumului de energie. Al doilea aspect. Și aici domnul Vidal Cadras are dreptate. Ne aflăm într-o situație de recesiune economică. Și, deci, într-un oarecare fel, uh, obiectivele noastre de reducere a consumului sunt legate oarecum de o oarecare uh, dimensiune de sărăcie. Însă putem să răsturnăm acest argument. Dacă în anii ce vor urma uh, și plecând de la analizele făcute de OCDE, de Comisia Europeană și alte instituții. Dacă în anii ce vor urma vom avea o creștere moderată. Și într-o bună zi ajungem la o perioadă de adevărată creștere economică în țările dezvoltate. Atunci poate că în mod mecanic vom avea și o creștere a uh, prețului energiei. Și deci, într-o perioadă de reluare a activității economice și de creștere economică, atunci consumatorul va avea de suferit. Și singura modalitate de a răspunde acestui, um, acestei mize legate de puterea de cumpărare a consumatorului european este reducerea consumului de energie. Doar prin această reducere efectivă a consumului de energie vom reduce într-adevăr facturile de energie pe care trebuie să le plătească europenii. Și pentru a răspunde primul expert, domnul Eichhammer. Aș dori să știu dacă în prima dumneavoastră analiză referitor la instituțiile europene ați, v-ați dat seama că în sânul Comisiei Europene ar putea să existe anumite, să zicem așa, contradicții. Uh, pe de o parte, sistemul uh, ETS este susținut de mai mulți ani de zile, așa cum a spus și dumneavoastră, pe de o parte, și pe de altă parte, dorința de a avea un, un obiectiv obligatoriu de reducerea consumului de energie. Pentru că uh, din start, dacă nu acționăm în mod serios, dacă schimbăm obiectivele în ceea ce privește consumul de energie, dacă nu acționăm în același timp, deci simultan și asupra sistemului ETS, atunci iată că există o contradicție. Nu ne putem baza pe un sistem care se bazează la rândul lui pe uh, preț. Prețul tonei de CO2, care nu ar face decât să scadă și atunci ar pune în pericol întregul sistem. Domnul Carins. Uh, thank you very much, Chair. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Una dintre discuțiile cu adevărat interesante din punct de vedere intelectual le-am avut astăzi, tocmai cu experții noștri și doresc să le mulțumesc pentru acest lucru. Dar am auzit și câteva observații remarcabile. S-a spus, spre exemplu, că uh, prețurile la energie vor crește în cazul în care vom avea re reluarea activității economice și atunci consumatorul va fi și mai sărac. Uh, dar e oarecum, uh, o, mi se pare mie o contradicție să crezi, din punct de vedere psihologic, că o reluare activității economice ar duce la o sărăcire a consumatorului. Uh, dacă salariul consumatorului crește, oare de ce acesta să fie mai sărac? Mie mi se pare că facem niște comparații care sunt uh, eronate și avem o înțelegere destul de diferită despre modelul uh, economic despre care discutăm și prețurile de energie și intențiile noastre în materie de reducere a consumului, uh, aceste argumente merg în favoarea unei uh, intensități energetice, dar în țara mea, cu siguranță, suntem camioni, uh, campioni în economisirea energiei. Și întotdeauna ni se spune că trebuie să facem acest lucru. Dacă Poți avea discuții interminabile, poți avea discuții interesante, dar în momentul în care uh, te uiți la televizor, în momentul în care pui mașina de spălat rufe și așa mai departe, asta consumă energie. Dacă ne concentrăm doar pe consum, ce, uh, ceea ce s-a întâmplat în țara mea în momentul în care acest lucru s-a făcut, oamenii pur și simplu au utilizat mai multă energie. Uh, în mod mai eficient, dar mai multă energie. Și uh, s-a risipit energie Și s-au lansat tot felul de sisteme și uh, aparate care, în principiu, în loc să ducă la economisirea economisire energiei, au dus la o risipă pur și simplu. Deci ceea ce aveam drept intenție în, în, în, în momente de criză economică, de recesiune economică, trebuie să se axeze pe, pe IMM-uri. Acest lucru a fost eficient, am, mi-am dat seama că funcționează în țara mea. Și mi-am dat seama că în momentul în care, spre exemplu, s-a dorit o economisire a energiei, o reducere a consumului, foarte multe lucruri care înainte erau făcute în mod automatizat au început să fie făcute în mod manual. Asta e o experiență, dar asta nu se poate reproduce peste tot, pentru că de multe ori oamenii nu acceptă acest lucru sau uh, modul în care se poate produce ceva în mod manual nu îți permite să ai suficientă capacitate de stocare, pentru că nu ai aceeași viteză de producție în mod manual comparativ cu automatizarea. Și de aceea eu am luat o decizie să schimb uh, uh, metoda de lucru și să investesc într-un echipament de împachetare automatizat lucru care ne-a permis să producem mai mult cu mai puține resurse. Pentru că am putut să calculăm cât, uh, cât costa uh, suplimentul acesta. Și pot să vă spun că acum nu mai am nevoie de toate acele suprafețe de stocare, pot să mă descurc fără prea multe greutăți, având la dispoziție doar câțiva angajați iar acest lucru e valabil și pe o scară mai largă, pe întreaga economie. E adevărat că pare la prima vedere o logică implacabilă și anume că în timp de recesiune economică uh, scade consumul, dar noi vrem să sporim eficiența în așa fel încât să putem ieși din recesiune. Și deci Eh, să ne asigurăm că eficiența eh, energetică este răspândită peste tot, în eh, becurile pe care le utilizăm, aparatele electrocasnice pe care le utilizăm și așa mai departe. Asta trebuie să fie o politică și noi trebuie să ne concentrăm asupra uh, acelei ținte de eficiență energetică, pentru că e singura posibilitate de a reduce consumul și anume să, uh, dacă nu facem acest lucru, atunci oamenii vor reduce consumul prin ce metode? Prin renunțarea la anumite uh, aparate și anumite servicii. Deci vor fi mai săraci. Deci o mare parte din populație va avea un nivel de trai mai scăzut. De aceea vă rog să vă gândiți la acest lucru. Dacă vreți doar economie de energie, uitați-vă la modelul din uh, țara mea. Uh, se pot utiliza cai în loc de tractoare se pot utiliza, poate, pot fi tăiate lemnele manual în loc să utilizăm un fierăstrău electric și așa mai departe. Dar nu știu dacă acest lucru duce la eficiența economică. Dacă vrei și creșterea economică, dacă vrei și eficiența energetică, atunci trebuie să eviți risipa. Și în acest sens trebuie să iei în considerare criteriul acesta de țintă, aceasta de eficiență Uh, de intensitate energetică, pentru că astfel vei reuși să-ți atingi obiectivele. Poți să le atingi fie fiind mai sărac sau prin această metodă. Și Danemarca, Danemarca și-a dublat PIB-ul fără să uh, crească consumul de energie. Deci a găsit o metodă de a fi eficient. Intervenție fără microfon. Okay. Domnule da- Domnul președinte, bine, dragi colegi, atunci vreau să le dau din nou cuvântul celor doi interlocutori ai noștri, celor doi experți. Uh, începem cu domnul Eichhammer și apoi cu domnul profesor uh, Joachim Weinmann. Domnule Eichhammer. Vielleicht lassen Sie mich kurz fragen, wie viel Zeit ich für die Antworten habe. Uh, spuneți-mi, vă rog, cât timp am pentru răspunsuri? 10 minute, vă ajung? Întreabă președintele? Bine. Uh, am auzit uh, foarte multe considerații filozofice în această dezbatere și este palpitant uh, acest lucru, e palpitantă dezbaterea, dar mă tem că nu voi putea să vă dau răspunsul la toate întrebările. Însă am să încerc să mă uh, limitez la câteva puncte esențiale. În primul rând, ce fel de obiectiv se găsește în directivă? Și vreau să subliniez încă o dată faptul că nu e vorba de un obiectiv uh, absolut care este formulat pe baza unui uh, an de referință, ci e vorba de o creștere uh, e o vorba de un scenariu de referință care permite creșterea până în anul 2020 și se leagă și de formularea acestui obiectiv de intensitate. Și o mare diferență față de, obiect, de un obiectiv absolut care, într-adevăr, ar putea să ducă la o afectare negativă a creșterii. A doua întrebare care a apărut deja de multe ori în mai multe intervenții. E bine dacă în faze de uh, slăb, piciune economică de recesiune, acest obiectiv uh, este uh, utilizat uh, la fel ca în fazele de uh, prosperitatea economică. Și doamna de aici, doamna Hall, uh, a spus ceva ce, ce mi s-a părut, ce mi s-a părut foarte important. Și în fazele de recesiune economică este foarte important să se uh, pună în aplicare măsuri de eficientizare a resursului, a consumului de energie. Pentru că dacă vreau să ies din recesiune, atunci, sigur, consumul meu de energie va crește. Dar, dacă, dar acesta va crește mult mai tare dacă nu am uh, folosit niciun fel de măsuri de limitare. Dar să nu pornim cu uh, această mentalitate totul sau nimic. Trebuie să privim realitatea, și anume, în perioada de criză economică, avem cicluri economice mai uh, slabe și deci mai puține investiții și sigur va fi mai dificil să se pună la dispoziție banii uh, de care e nevoie uh, de pe piață pentru astfel de economii și asta e realitatea în care trebuie să ne mișcăm și, sigur, trebuie să încercăm cât se poate să punem în uh, aplicare măsuri de economisire de energie pentru a susține industria și în perioada de criză. Dar știm că investițiile upfront, investițiile inițiale sunt un factor foarte important și acestea, din păcate, nu pot fi mobilizate foarte bine sau destul de repede în perioada de criză. Cu toate că uh, la sfârșit, sigur că uh, se pot obține economii de energie foarte bune care să ducă și la creștere economică. Cel de-al treilea punct la care vreau să mă refer se găsește la un nivel oarecum uh, superior, dar uh, a reieșit de mai multe ori din discuții, și anume legătura dintre instrumentele uh, utilizate. S-a vorbit foarte mult despre sistemul ETS, uh, măsuri privind energia regenerabilă și eficiența energetică. La început uh, nu am spus că eu nu sunt economist și de aceea nu am competența economică să mă pronunț. Însă există o serie de economiști eminenți, cum ar fi domnul Stern, uh, care a făcut, uh, a publicat cunoscutul Stern Review, care subliniază faptul că pe lângă instrumentele economice există, trebuie să existe și alte instrumente uh, care să le susțină pe cele economice. Și un nou raport al Agenției de Internaționale Energiei, care a apărut în acest an, arată foarte clar că există o uh, legătură a măsurilor și faptul că măsurile sunt concertate duce la îndeplinirea obiectivelor. Și eu cred că criteriul economic trebuie să fie într-adevăr uh, uh, utilizat, dar trebuie să facem o analiză bazată pe mai multe criterii. Trebuie să um, luăm în considerare și aspectele dinamice și nu doar beneficiile economice pe termen scurt. Și aceste criterii nu pot să fie acoperite de un singur instrument și acest lucru reiese foarte clar și în, agen- în uh, analiza Agenției Internaționale a Energiei. Și îi dau dreptate, sigur, pe de altă parte, domnului Weichmann, uh, și anume, dacă există mai multe instrumente, atunci trebuie să fiu foarte prudent și să văd care este interacțiunea dintre aceste instrumente. Ea poate să fie pozitivă, dar poate să fie și negativă. De exemplu, am discutat despre plafonul de la ETS. Și e clar că dacă nu uh, se uh, fixează în paralel, uh, dacă nu se desfășoară în paralel măsuri de eficiență energetică, e bine, atunci um, plafonul nu va avea rezultatele scontate. Și de aceea e foarte important să vedem unde trebuie aplicat, aplicat fiecare instrument, unde există bariere economice și unde nu există. Cred că e, e bine să înțelegem acest lucru și asta e o foarte mare provocare și, e, sigur, necesită foarte multe dezbateri și experiență empirică cu privire la modul în care instrumentele au funcționat în practică. Și vreau să subliniez că e important și acest lucru va fi subliniat și prin directivă, uh, că, bun, în primul rând există obiective, după care există măsurile pentru îndeplinirea obiectivelor, dar nu pot să intru acum în toate argumentele care au fost menționate cu privire la obiective, dacă obiectivul intensității sau cel absolut ar fi mai uh, bune. În orice caz, un obiectiv absolut ar da semnare mult mai clare și uh, Domnul Lambert a subliniat foarte bine lucrurile. Un astfel de obiectiv, într-adevăr, ar avea consecințe mai clare decât unul uh, bazat pe intensitatea economică. Însă, eu cred că sunt foarte multe lucruri care ar trebui discutate. În orice caz, pentru a mă apropia de, de final, cred că e important, atunci când fixăm un obiectiv, să nu uităm monitorizarea aplicării lui și am participat la multe discuții um, în uh, pregătirea directivei privind serviciile energetice și am văzut cu cât este mai complex un sistem, cu atât de dificil va fi mai greu să înțelegem, cu toate că noi suntem aici în sală oameni care avem studiile universitare făcute, însă dacă nu te ocupi în fiecare zi de aceste um, lucruri, e foarte greu să înțelegi uh, dacă citești uh, uh documentele uh, pentru că e foarte greu să uh, vezi legătura dintre un obiectiv de intensitate energetică și unul de consum. Și dacă uh, construim niște sisteme atât de compli- complicate, atunci eu nu-l mai înțeleg, dumneavoastră nu-l mai înțelegeți și foarte mulți nu o să-l înțeleagă. Deci cred că ar fi mult mai bine ca sistemul să fie unul transparent și care să poată fi înțeles de toată lumea. Mulțumesc, domnul Weinman. Mulțumesc. Au existat foarte multe observații. Am să încep cu doamna Hall. Ați spus două lucruri. Ați spus că uh, atunci când se fac economii nu, se, nu există costuri, ci e vorba de inovații. Din păcate, nu este adevărat acest lucru, pentru că întreprinderile, pentru a face economii de energie, trebuie să utilizeze resurse. Dacă vor Uh, de exemplu, să uh, îmbunătățească un frigider în consumul de energie. Trebuie să modifice tehnologia. De asemenea, dacă vor să dacă vrei să încălzești mai bine o casă, dacă vrei să iei o casă din anii 70 și să îi crești randamentul energetic, trebuie să investești 20.000 de euro în uh, izolarea acesteia. E vorba de niște costuri care trebuie să fie luate în considerare atunci când trebuie să alegem modalitatea optimă de a face economii de energie. Permiteți-mi să fac o observație și anume, i-aș recomanda i-aș recomanda premierului dumneavoastră să își schimbe consilierul pe politică energetică, pentru că observația pe care a făcut-o dânsul referitor la uh, comerțul cu emisii este absolut uh, uh fără sens, pentru că acest uh, sector funcționează pe baza unui plafon și funcționează de la bun început, din prima zi. Fiecare întreprindere care aparține sectorului respectiv poate să emită dioxid de carbon numai dacă are un anumit uh, număr de titluri de emisie, care este limitat. Uh, din primul moment în care se uh, introduce acest instrument. Deci nu e nevoie de nicio uh, perioadă, de niciun termen și piața funcționează foarte bine. Semnalele uh, de preț pe care le așteptăm nu sunt cele pe care ni le dorim, dar acest lucru nu uh, ține de piață, din păcate, ci de politică care intervine. Așadar, cred că premierul dumneavoastră uh, ar trebui să se gândească mai bine când își alege expertul pe probleme de energie. Apoi, îi răspund domnului Turmes. Cred că m-ați uh, înțeles foarte greșit. Eu nu am spus că ar trebui să facem politică așa cum facem acum și apoi ex post să modificăm plafonul. Am spus că trebuie să ajustăm plafonul de comercializare și apoi să lăsăm piața să se desfășoare. E o chestiune total diferită și vă explic de ce comerțul cu emisii funcționează pe baza unui principiu. Există un motiv pentru care economiștii consideră că acest sistem, acest instrument este atât de bun. Principiul este următorul. Se fixează plafonul, așadar se fixează obiectivul de politică de mediu, apoi acest obiectiv este făcut obligatoriu prin uh, emiterea de titluri. Deci numai cine deține titluri poate să polueze cu o anumită cantitate. Și apoi întrebarea este cum mă asigur că, se, uh, că nu se depășește plafonul. E bine, și decizia, unde anume, cu ce instrumente, cu ce fel de tehnici, uh, unde anume se fac economiile, uh, toate aceste decizii sunt luate de către toți actorii, uh, de către toate întreprinderile uh, care uh, funcționează pe piață în mod descentralizat. Și asta e foarte bine, pentru că acești actori sunt cei care au informațiile necesare pentru a decide cum anume pot cel mai bine să evite emisiile Uh, în modul cel mai rentabil. Este, sigur, în interesul unei întreprinderi să caute modalitatea prin care poate să facă economii de uh, dioxid de carbon în modul cel mai rentabil. Așadar, acest instrument este unul care are uh, stimulente, așa spun economiștii, și anume, obținem rezultatul scontat și asta este în interesul tuturor actorilor implicați. Și de aceea funcționează atât de bine acest sistem. Uh, și aceste rezultate nu sunt obținute printr-un uh, sistem impus de sus de comandă și control. Și dacă întoarcem uh, pe dos situația și spunem, um, impunem prin lege introducerea anumitor tehnologii și după aceea vedem care este uh, plafonul, e bine, problema este că prin astfel de, prin astfel de impunere, sistemul de comercializare a emisiilor este uh, distrus. Așadar, uh, acesta este un argument care susține funcționarea, uh, funcționarea sistemului de comercializare a cotelor de emisii. Însă, din păcate, dumneavoastră m-ați înțeles complet uh, greșit. Domnul Fortes, așadar spuneți că ar fi fost mai bine ca comisia Comisia ar fi fost bine să fixeze un obiectiv direct de 30% de la bun început. Dumneavoastră discutați acum despre, despre plafonul de comercializare a emisiilor. E bine, asta e o decizie politică de actorilor politici aici, la Bruxelles, trebuie negociată această cifră. Nu este sarcina mea ca economist să fixeze acest, uh, acest, această cifră. Însă, dacă vrem să, evitem, să evităm uh, emisiile de dioxid de carbon și eu cred că ar trebui să facem acest lucru, atunci e o idee foarte bună să facem acest lucru într-un mod rentabil. Și pentru asta avem instrumentul ETS, fie că e vorba de un procent de 20%, 30% sau 50% procentul acesta, sigur, ține de o decizie politică care trebuie să fie luată într-un proces democratic. Permiteți-mi, vă rog, mai am 5 minute, nu? S-a spus uh, aici că uh, s-au auzit uh, considerații filozofice. Acestea au fost mai degrabă considerații economice, nu filozofice. Permiteți-mi să mai fac o observație fundamentală. Am observat în foarte multe intervenții că este foarte uh, răspândită considerea că uh, economiile de energie în sine sunt uh, benefice și nu înțeleg această mentalitate. Uh, și vă dau două argumente. În primul rând, ceea ce a spus dumneavoastră, consumul de energie în sine nu este rău. Consumăm foarte multă energie și asta e bine, pentru că uh, prin acest consum de energie putem să ne vedem și putem să discutăm uh, prin utilizarea microfonului și a căștilor. Deci, utilizarea de energie este bună atunci când are un scop bine definit. Și să vă dau un alt argument. Haideți să ne imaginăm că am avea o sursă de energie în Europa care ar fi inepuizabilă, care nu ar avea niciun fel de costuri de mediu, deci ar fi complet curată, o utopie, da? Un experiment uh, de gândire. Deci ar fi inepuizabilă și absolut curată, nu ar fi niciun fel de probleme cu deșeurile, nimic. Și aceasta ar putea fi produsă la costuri moderate. Credeți că am mai sta atunci am vorbit despre economii de energie? Nu, evident că nu. Noi vorbim despre acest lucru pentru că consumul de energie duce la emisii de dioxid de carbon, la poluarea mediului și la faptul că uh, resursele noastre sunt limitate. Astea sunt problemele. Și atunci când formulăm obiective, ei bine, acestea trebuie să se concentreze asupra problemelor reale. Dar să spunem pur și simplu, trebuie să facem economii de energie pentru că e grozav, mi se pare complet irațional. Dacă nu ne concentrăm asupra acestor obiective. Și dacă facem acest lucru, atunci foarte multe dintre problemele dumneavoastră și uh, complexitatea pe care a menționat-o domnul uh, dispare. Pentru că uh, complexitatea aceasta se naște din faptul că se formulează tot felul de obiective. Vrem să um, avem o creștere a eficienței energetice cu 20%, vrem cu 20% mai multe uh, energii regenerabile, vrem să scădem cu 20% consumul de energie, dar nu există niciun fel de perspectivă de ansamblu a modului în care toate acestea se leagă unele de altele sau se influențează reciproc. Și eu cred că trebuie să discutăm problemele adevărate și acestea sunt, în primul rând, problema climatică și problema resurselor, dar nu consumul de energie în sine. Și poate încă o, o, o remarcă antevorbitorului meu. Și eu sunt de partea dumneavoastră că atunci când spuneți că trebuie să discutăm modul în care interacționează diversele instrumente. Însă ce mă deranjează pe mine este faptul că argumentele care sunt prezentate pentru a justifica um, utilitatea sistemului ETS nu sunt discutate într-adevăr. Nu se discută într-adevăr argumentul redundanței, nu se discută chestiunea eficienței costurilor. Din păcate, în toate aceste discuții, aceste puncte nu se regăsesc. Bun, am reușit să închei chiar cu un minut mai devreme. Vă mulțumesc, spune domnul președinte, mulțumesc uh, domnului Eichhammer și domnului profesor Weinmann. Weinmann? Da, Weinmann este altcineva. Deci le mulțumesc celor doi experți pentru această discuție, pentru argumente, pentru toate informațiile pe care ni le-au dat, care ne vor da de gândit. Cred că a fost uh, un moment foarte bun pentru această discuție și vă mulțumesc pentru că ați venit.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 Bine, doamnelor și domnilor, trecem la următorul punct, pentru că mai avem un punct pe ordinea noastră de zi, și anume punctul 5, sistemul pentru schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale între statele membre și țările terțe în domeniul energiei. Domnul Karin, stimatul nostru coleg, are cuvântul pentru că este raportor. Wir können nicht anfangen, wenn Sie die Karins nicht reden lassen. Nu putem să începem dacă nu-i dăm cuvântul domnului Karins. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să cer să fiu succint, pentru că suntem cu toții bănesc puțin obosiți. Vorbim despre o propunere a Comisiei uh, în urma concluziilor Consiliului din luna februarie, potrivit cărora acordurile interguvernamentale dintre statele membre și țările terțe ar trebui să facă obiectul unei împărtășiri a informațiilor în domeniul energiei, astfel încât să existe și o răspândire a bunelor practici și pentru a permite Uniunii Europene să aibă o poziție mai forte în negocierile sale cu uh, furnizorii Uh, din aceste țări terțe. Știți foarte bine că noi importăm 60% din nevoile în gaz și 80% din nevoile în petrol. Și cererea nu va face decât să crească. Atât pentru petrol cât și pentru gaz, Rusia este principalul furnizor și uh, cea mai mare, cea mai mare furnizor pentru gaz și un furnizor la fel de important precum și țările uh, de, din OPEC pentru petrol. Și există aproximativ 60 uh, de acorduri interguvernamentale pentru furnizarea de uh, uh, gaz și în jur de 30 pentru furnizarea de petrol. Dar uh, niciunul din aceste acorduri nu putem să spunem că uh, Uniunea vorbește, Uniunea Europeană vorbește cu o singură voce. Rusia știe că a semnat acorduri cu uh, majoritatea statelor membre din Uniunea Europeană, dar noi nu știm despre acordurile pe care uh, vecinii noștri și ei, state membre ale Uniunii Europene, le-au semnat cu uh, Rusia. Deci, practic, informațiile vin dintr-o singură sursă. Și atunci ne putem întreba dacă legislația comunitară este respectată, dacă suveranitatea teritoriilor statelor membre va fi tot timpul respectată. Și acest lucru are foarte multă importanță pentru uh, companiile care vor să investească în construirea de infrastructură. Dacă o, anum- o anumită țară dorește să investească în infrastructură și țara respectivă are un acord bilateral cu uh, Rusia, probabil că Rusia va exercita presiuni pentru ca nicio altă parte terță să nu aibă acces la această infrastructură. Și apoi când se află despre acest uh, acord interguvernamental, deci între Rusia și respectivul stat membru, celelalte state nu sunt de acord, uh, se ajunge la o procedură de încălcare a legislației comunitare, toată lumea se superă, se pierd bani, se pierd locuri de muncă și nimeni nu-și dorește așa ceva. Parlamentul European trebuie să sprijine această dorință de, uh, pentru mai multă transparență din partea Consiliului și din partea Comisiei. Da, există îngrijorări anumite state membre spun oare nu va exista un amestec în treburile noastre interne, nu va, va exista o știrbire a suveranității noastre. Există și îngrijorări din partea reprezentanților industriilor de profil. Și atunci când citim propunerea comisiei, ne dăm seama că nu pot, că aspectul confidențialității nu poate să fie pus sub semnul întrebării, pentru că e vorba despre acorduri interguvernamentale cu părți terțe și nu despre acorduri între firme private. O altă întrebare pe care nu putem pune este cu privire la detaliile de natură comercială la unei asemenea acord, dacă ar trebui să fie uh, date publicității sau nu. Și apoi cine până trebuie să fie informat odată ce se dorește semnarea unei asemenea acord? Să fie informată doar comisia și numai cu privire la um, aspectele care uh, uh, ar putea uh, să nu respecte legislația comunitară sau ar trebui verificat dacă se respectă legislația comunitară sau și alte părți. Oricum, dacă uh, toată lumea citește cu vigilență această propunere, uh, își va da seama că uh, nu ar trebui să existe un impact negativ asupra secretelor uh, comerciale ale uh, firmelor, pentru că evident că acestea nu își doresc ca toate aceste detalii să fie uh, uh cunoscute de către publicul larg. Și apropo de prerogative, și prerogativele comisiei. În calitatea mea de deputat european și de uh, apărător a unor acorduri comune de negociere a um, furnizării de materii prime, eu cred că ar fi bine să sprijinim o asemenea legislație, pentru că va fi un pas în direcția creării unei adevărate piețe comune de energie și a unor adevărate acorduri comune pentru uh, cumpărarea de energie. Deja am discutat despre raportul costuri-beneficii uh, și ne-am dat seama că nu putem să facem economii fără să existe niște costuri implicate. Și pentru acest subiect, dacă uh, analizăm mental Uh, avantajele și dezavantajele uh, dezvăluirii unor asemenea informații, de exemplu dezvăluirea informațiilor uh, din acordurile semnate cu Rusia, ne putem da seama că balanța înclină în favoarea unei asemenea legislații. Statele membre riscă să se simtă poate mai puțin uh, independente, mai, un pic mai mult uh, uh, controlate, dar până la urmă va fi în beneficiul tuturora. Am o serie de propuneri care, după părerea mea, ar îmbunătăți propunerea comisiei, însă cred că această acest text al Comisiei care este uh, în acord cu uh, concluziile Consiliului ar trebui să fie susținut pentru că, cum spuneam, va fi un pas în direcția cea bună pentru a ajunge cât mai aproape de un scenariu ideal în care avem o piață comună de energie și unde în care uh, vorbim la unison atunci când uh, negociem cu țările terțe care ne sunt furnizori de uh, uh materii prime pentru producerea de energie. Mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Glante. Uh, trebuie să vorbesc în numele unui coleg care este absent, și anume domnul Lange este raportor din umbră și consideră că această Uh, raport este foarte, foarte important, propunerea este foarte binevenită, pentru că uh, acordurile în domeniul energiei au interese pentru toată lumea. Fie că e vorba de energii regenerabile obținute din uh, uh platformele offshore din Norvegia sau că e vorba de gaz care vine din Rusia, Uh, statele membre trebuie să-și coordoneze pozițiile și uh, trebuie să-și uniformizeze um, poziția împreună cu Uniunea Europeană. Uh, domnul Lange consideră că la articolul 6 este neclar modul în care se va face coordonarea și e nevoie de reguli clare și, de asemenea, propune uh, o, să se facă o uh, un sistem uh, foarte clar de raportare uh, și de uh, linii directoare pentru uh, toate uh, statele membre. Și dacă tot am microfonul, am să profit de ocazie și vreau să fac și eu o observație. Obligația de informare este, um, obliga- este uh, aplicată doar uh, doar acordurilor interguvernamentale, deci cele uh, făcute de stat, acordurile de stat, pentru că sunt foarte multe acorduri private între întreprinderi care ar putea poate să fie și ele luate în considerare. Mulțumesc. Următorul raportor din umbră este domnul Jadot. <coughs> Merci. Mulțumesc. O să constatați că pot să fiu de acord cu domnul raportor Carins atâta timp cât nu amestecăm mijloacele și scopurile. Pentru că propunerea comisiei merge în direcția cea bună, fără nicio îndoială. Se dorește o mai bună coordonare între felul în care reacționează, acționează statele membre și legislația comunitară în domeniul energiei. Deci îl vom sprijini pe raportor atunci când dorește să își exprime acordul față de textul comisiei. Însă cred că putem să intrăm în detalii uh, în ce privește anumite articole. De exemplu, articolul numărul 5. Noi credem că comisia ar trebui să facă un control automat și nu să existe uh, un, un control uh, pe bază voluntară. Apoi, la articolul 3, considerăm că Comisia ar, put, ar trebui să poată să ceară statului membru ca acel acord să fie renegociat. Atâta timp cât atâta timp cât obiectivele europene ar risca să uh, fie um, amenințate. Și să nu uităm că în aceste discuții există anumite presiuni care sunt exercitate pentru a se face distinția între acordurile de natură pur comercială și acordurile interguvernamentale. Deci dacă facem această distinție, vom evita să avem uh, uh, discuții inutile. Apoi, s-a vorbit despre derogările acordate terților pentru accesul la infrastructurile energetice. Cred că aici ar trebui să facem niște modificări, pentru că în cazul în care un acord prevede un, o asemenea excludere a, a terților de la această infrastructură energetică, vom întâmpina probleme. În sfârșit, ultimul punct. Ar trebui să ne dăm seama și în ce cadru are loc această discuție. Avem și foaia de parcurs, apoi obiectivele cu privire la securitatea energetică, va de parcurs pentru anul 2050 și vorbim și despre aceste noi infrastructuri, despre noile investiții pe care le presupun aceste noi infrastructuri, vorbim și despre eficientizarea consumului nostru de energie, despre reducerea consumului nostru de energie toate aceste obiective ar trebui să fie mai, mai bine coordonate, ar trebui să avem o mai bună securitate a aprovizionării în energie și ar trebui să existe și uh, o, o durabilitate a politicilor noastre. Deci cred că astfel vom putea să întărim mesajul din textul comisiei. Domnul Balcitis acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc colegului meu, Carnis, pentru documentul pe care ne l-a trimis. În acest document regăsesc anumite garanții pentru dezvoltarea pieții noastre comune energetice și reduce o parte din presiunile care le-a apăsa pe umerii statelor care negociază acorduri pentru importul de gaze, electricitate și uh, petrol din țări terțe. Conceptul pieții comune energetice este destul de recent, a apărut după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și este meritul comisarului Oettinger, meritul său personal, pentru că dumnealui a înțeles că numai dacă vom avea o piață comună a energiei, uh, Uniunea Europeană va avea de beneficia și își va reduce costurile. Știm că zeci de milioane de euro sunt necesari pentru a uh, investi în infrastructură, pentru că nu avem aceste rețele inteligente, nu avem interconectări. Nu este chiar atât de ușor să implementăm toate aceste proiecte pe care le avem. Și uneori și din cauza presiunilor de natură politică. Există anumiți lideri care preferă să blocheze punerea în aplicare a acestor uh, proiecte. În plus, trebuie să înțelegem faptul că investitorii care nu simt că există multă certitudine juridică sau care au îndoiel în ce privește fezabilitatea creării acestei piețe comune a energiei sunt uh, um, mai puțin entuziași la ideea de a investi în aceste proiecte. În plus, au existat anumiți lideri politici care au spus că cel de-al treilea pachet uh, al, um, pe probleme de energie ar trebui să fie revizuit, rediscutat. Iată de ce multe voci uh, au îndoieli în ce privește uh, potențialul real de realizare al acestei piețe comune de energie. Și atunci, cu cât am avea mai multă transparență, cu atât mai bine. Trebuie să ne concentrăm pe protejarea pieții noastre comune de energie. Dar am identificat și o lacună în acest document, apropo de stabilirea prețurilor. Dacă tot vorbim despre schimbul de informații și dacă statele membre vor putea să folosească Comisia Europeană ca pe un fel de arbitru uh, în negocierile lor cu statele terțe, atunci poate că ar fi bine să existe un mecanism de stabilire a prețurilor, pe care toată lumea să-l cunoască. Știm cu toții că uh, majoritatea statelor membre nu au multe resurse. În unele state membre, dependența față de import este de până la 30%. Deci, oricum, va fi un document foarte important pentru viitor și cred că vom avea mai multă claritate și vizibilitate pe viitor. Domnul Vidal Codra. Gracias, președinte. Este... Mulțumesc, domnule președinte. Această propunere de decizie vine în paralel cu comunicarea Comisiei referitoare la uh, securitatea aprovizionării și cooperarea internațională pe care am discutat, document pe care l-am discutat acum câteva zile. E adevărat că e vorba de o problemă generală pe care o avem în Uniunea Europeană și anume că, pe de o parte, vrem să fim cu toții în aceeași barcă, dar, pe de altă parte, fiecare ține la barca lui. Și am văzut, deci, acest lucru cu criza financiară, cum anume această politică monetară e comună, dar fiecare ar vrea să facă cum îl taie pe el capul ca să-și rezolve situația lui și rezultatul final e un dezastru. Așa se întâmplă și cu energia. Vrem o piață unică pentru energie, magnific și superb pentru toată lumea, dar pe de altă parte vrem că fiecare să fie suveran pentru uh, politica sa energetică, să fie suveran pentru politica sa de aprovizionare și uh, contractele pe care le încheie și așa mai departe. Și asta duce, bineînțeles, la probleme, pentru că dacă o, un stat membru ia anumite decizii în mod unilateral, Uh, asupra unui mix, acest lucru energetic, acest lucru are consecințe energetice care vor afecta uh, toate celelalte state membre. Dacă încheie anumite acorduri cu, un anumit, uh, cu o anumită țară, o anumită firmă, acest, în acest acord există clauze care, în mod direct sau indirect, vor reprezenta un prejudiciu pentru un alt stat membru deci care merge deci împotriva unei idei de o Uniune Europeană solidară, unită din punct de vedere energetic. Deci, în acest context de idei, eu cred că această propunere de decizie va fi, așa cum spune și domnul Carins, va fi una care merge în direcția cea bună. Nu limitează suveranitatea statelor membre dar introduce mecanisme care, bineînțeles, vor permite Comisiei în calitate de observator să aibă anumită prezență în calitate de observator în acest proces de negociere. Și apoi, ulterior, Comisia Europeană se poate pronunța ulterior de ce exante asupra compatibilității acestor acorduri uh, referitor comparativ cu dreptul cu legislația europeană. Deci, din fericire, acest lucru nu împiedică statul membru respectiv să încheie acordul, dar măcar stabilește anumite bariere preventive pentru a evita uh, încheierea unor acorduri care să fie prejudiciabile pentru alte state membre în domeniul energetic. De aceea cred eu că pot fi de acord cu domnul Carins, pot fi de acord cu domnul Jadot și sunt convins că acest lucru merge în direcția cea bună. Acum, în ceea ce privește confidențialitatea, este clar că textul oferă suficiente garanții, uh, și nu putem face decât să susținem această propunere. Thank you very much. Doamna Kolarska Bobinska. Very important. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să susținem acest document pentru că este un document deosebit de important. Sunt convinsă de acest lucru. Vreau doar să menționez un lucru. Mie mi-e teamă că statele membre nu vor accepta acest lucru la întâlnirea Consiliului, pentru că nimeni nu vrea să împărtășească informații, nimeni nu vrea să fie pus sub control și supraveghere. Deci noi trebuie să susținem Comisia în așa fel încât să evităm acest lucru. În al doilea rând, pentru că nimeni nu vrea să împărtășească informații uh, păstrarea informațiilor secrete înseamnă păstrarea puterii, eu cred că um, un anumit număr de acorduri interguvernamentale prin acest document vor fi împiedicate, pentru că acest lucru duce la Uh, nu se aplică, spre exemplu, anumitor acorduri comerciale. Știm că Nord Stream e un acord comercial. Uh, și atunci ideea ar fi că nu se va critica textul, ci va, se va încerca așa o înconjurare a acestuia. Și atunci cum putem evita acest lucru? Ce fel de posibilitate avem noi, într-un fel sau altul, să evităm acest uh, lucru. Eventual, poate ne-am putea gândi să introducem în raport o metodă oarecare pentru a evita aceste pericole. Și atunci poate că am rezolvat asta printr-o definire clară a unui acord interguvernamental. Ce tip de documente pot fi luate în considerare? Ce condiții trebuie să fie respectate? Uh, cum anume trebuie să arate un acord interguvernamental? Mulțumesc! Wenn Sie gestatten, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben Gast aus dem europäischen uh, Dragi colegi, avem un oaspete din partea Comitetului Economic și Social European, European, poate că am putea să-i dăm cuvântul, să intervină în discuție. Dacă doriți, aveți câteva minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte. Mă mulțumesc pentru că am dat ocazia să intervin. Comitetul Economic și Social European pregătește avizul uh, pe marginea acestui document, uh, pe care sperăm să-l votăm în plenară până la jumătatea lui ianuarie. Am avut deja o reuniune a grupului nostru de lucru. Raportorul uh, Uh, are susținerea grupului de lucru pentru a pregăti un aviz înainte de a intra în secțiuni, cum se numesc comitetele noastre, și apoi în plenară. Am avut o întâlnire a uh, acestui grup, dar încă n-am avut cea de-a doua reuniune, de aceea tot ce voi spune eu astăzi uh, trebuie considerat a fi o părere personală, cu toate că se bazează pe discuții precedente. Dar vreau să subliniez că nu opiniile mele prezentate azi aici nu au fost încă verificate cu colegii. Salutăm această propunere, credem că uh, Uh, aceasta respectă articolul 194 din uh, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și obiectivele strategiei Europa 2020 și credem că, de fapt, uh, era nevoie de mult timp de un astfel de mecanism. Cred că e important ca informațiile să fie furnizate cu privire la toate acordurile bilaterale interguvernamentale. Credem că trebuie luat în considerare, luat în considerare aspectele de confidențialitate. Am auzit ce am spus raportorul și ceilalți. Confidențialitatea nu ar trebui să fie o, o problemă, dar noi credem că ea este o problemă, pentru că altfel ar fi existat deja un astfel de mecanism, pentru că, așa cum a spus raportorul, considerăm că Uniunea Europeană are nevoie de o singură voce. Salutăm mai ales articolul 5, unde ar trebui să se dea o declarație oficială a Comisiei privind compatibilitatea, însă ne nemulțumește modul în care această tăcere uh, este percepută după patru luni. Am dori un aviz formal în fiecare uh, caz și o alertă timpurie unde se prevăd a fi probleme. De asemenea, ne îngrijorează excluderea operațiunilor comerciale, mai ales unde sunt implicate și um, instituțiile de reglementare la nivel european. Confidențialitatea este o problemă aici, dar consumatorii nu vor înțelege diferența. Regretăm faptul că nu s-a făcut încă o evaluare a impactului, uh, pentru că foarte mulți au spus deja că aceasta este o chestiune delicată pentru statele membre, care ar putea să o vadă ca un fel de transfer de competențe pe ușa din spate. Și ultimul lucru, considerăm că ar trebui să se facă o evaluare interimară după 2 ani și nu după 4 Sper că vom putea să vă prezentăm uh, opinia, avizul nostru uh, foarte curând. Mulțumesc! Din partea Comisiei, domnul Zila, dacă dorește să intervină, are ocazia. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să Vă mulțumesc pentru sprijinul foarte extins pe care l-ați exprimat față de propunerea Comisiei și pentru sugestiile ce s-au conturat în ceea ce privește această posibilitate de a clarifica, de a întări, de a îmbunătăți textul. Un aspect pe care aș vrea să-l subliniez în momentul de față, obiectivul este, în același timp, să asigurăm o mai mare transparență între statele membre Uh, și deci e nevoie de un sistem credibil care să oblige oarecum statele membre să împărtășească această informație între ele și nu doar în momentul în care um, aceste acorduri sunt publicate. de ce nevoie de un mecanism prin care statele membre să fie obligate oarecum să uh, sporească transparența și, în al doilea rând, vrem să ne asigurăm cât mai repede posibil că există o compatibilitate între aceste acorduri și legislația din domeniu. Uh, la nivel european. Legislație care sporește și uh, este evident că acordurile încheiate de statele membre cu țări terțe trebuie să respecte această legislație. Acum, fiind vorba de uh, măsurarea acestei compatibilități cu legislația comunitară, asta nu înseamnă că vom interveni în chestiuni legate de volum de gaz, de preț, nu. Absolut deloc. Acestea sunt considerente comerciale și autonomia de negociere a întreprinderilor europene în ceea ce este chestiunile financiare este de plină. Propunerea nu vizează aceste aspecte, ci vizează doar acele uh, chestiuni de natură reglementară care ar putea să fie incompatibile cu uh, realizarea de plină a pieței interne. Iată deci o precizare importantă care permite să rezolvăm și problema confidenția, confidenția parțialității, pentru că în momentul de față uh, acest lucru nu a fost uh, evocat. Nu e vorba de o punere în comun a acestor informații. Mulțumesc. Dorește domnul Karin să intervină uh, pentru a trage concluziile? Nu trebuie să o facă, dar are voie. Da, mulțumesc. Se pare că în uh, comisia noastră Uh, suntem oarecum cu toții în aceeași uh, situație, suntem pe aceeași lungime de undă. Uh, colega mea, doamna Colasca Bobinska, s-a referit la um, acordurile care ar trebui poate să acopere și zona comercială, nu doar zona acordurilor între state. Um, legislația um, din partea Comisiei, acest act legislativ, um, este menită ca un filtru pentru a vedea dacă acordurile respectă sau nu legislația europeană. Deci dacă există uh, proiecte în care statele membre vor să evite acest control prin faptul că vor încuraja mai degrabă acordurile comerciale uh, față de cele interguvernamentale, ei bine, acest lucru nu și-l va, nu și va dori nimeni pentru că acest lucru crește riscul de proceduri de încălcare și costuri potențial foarte mari pentru companiile implicate. Pentru că, în cele din urmă, întrebarea este dacă aceste acorduri respectă sau nu respectă legislația europeană și cred că dacă luăm în considerare acest uh, aspect, nu cred că riscul este atât de mare. Și uh, ce a spus reprezentantul Comisiei, propunerea dumneavoastră, într-adevăr, propunerea dumneavoastră se referă și la aspectul juridic al uh, acordurilor interguvernamentale. Știm că în Polonia există deja un exemplu bun în care uh, guvernul polonez se bucură că are susținerea uh, comisiei în uh, acordul cu uh, Yamal și uh, există, deci, exemple de state care își doresc uh, intervenția comisiei sau prezența comisiei la dezbateri și ajutorul comisiei. Și poate că există și altele care sunt îngrijorate cu privire la prezența comisiei. În orice caz, um, trebuie să uh, impunem această obligație, să ne asigurăm că uh, reprezentanții comisiei vor fi prezenți um, sau cer, cer puțin uh, vor um, uh, putea să um, fie vor fi prezenți la negociere, fie vor putea verifica dacă contractele respective respectă legislația europeană sau nu. Și acesta este un pas înainte către o voce unică pe o piață unică. Nu este uh, ultimul pas, dar este primul pas uh, sau un pas în direcția cea bună. Președintele, Vă mulțumesc uh, cu căldură tuturor. Astfel încheiem această dezbatere pe 19 și 20 în uh, um, decembrie avem următoarea reuniune și dacă doriți, sunteți uh, invitați să participați. La revedere!